Dragi colegi, haideți să reluăm discuțiile. Doresc să îl salut călduros pe noul comisar pentru bugete, domnul Oettinger, care e pentru prima dată aici la comisia noastră de la audiere încoace. Îi salut și pe membrii responsabili de la Curtea de Conturi, domnul Cardiff, domnul Lazaru. Și vă dăm imediat cuvântul. Întrebarea este cine vrea să înceapă. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă președinte, domnule raportor, stimați deputați. Astăzi prezentăm capitolele 1, 2 și 3 din raportul anual pe 2015, care include um, avizul nostru general privind cheltuielile UE. Eu sunt raportor la capitolul 1 și la capitolul 2, iar domnul Cardiff va prezenta capitolul 3 în uh, octombrie anul trecut, la prezentarea raportului anual, am transmis principalele noastre mesaje și am avut un schimb de opinii cu colegii la diferitele rubrici CFM. Acum uh, profit de ocazie ca să subliniez următoarele lucruri. Conturile consolidate au fost aprobate cu un aviz curat. Avizul nostru privind plățile este negativ în principiu pentru că rata de eroare la cheltuieli este mare, ceea ce implică rambursarea costurilor și uh, la uh, celelalte cheltuieli nivelul de eroare este mult mai mic. Nivelul de eroare nu contează atât de mult acolo, uh, cel al Uniunii Europene. La uh, comisie, plățile sunt efectuate de autoritățile naționale. Știm că uh, rata de eroare la achizițiile publice este mai mică decât în trecut. Uh, se vede că eforturile făcute de statele membre și de comisie au început să dea roade. La capitolul 1, concluzia este că s-au făcut progrese, dar mai trebuie să se facă încă niște lucruri. Anul trecut am prezentat o notă specială cerând comisiei să prezinte uh, o serie unică de rapoarte de responsabilitate pentru a avea acces la informații mai uh, clare. La capitolul 2, angajamentele în curs și cerințele de plată continuă să crească. Lista de cheltuieli acceptabile este încă mare la comisie și uh, se folosesc pentru asta fonduri structurale și de investiții cerem Comisiei să uh, publice o prognoză um, actualizată pe un orizont de 7 până la 10 ani. Revizuirea regulamentului financiar este o ocazie bună să facem această schimbare. Această recomandare este inclusă în avizul nostru privind uh, regulamentul financiar, adoptat uh, anul trec săptămâna trecută și publicată ieri. Mulțumesc, domnul Cardiff. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știți, capitolul 3 este un produs diferit. Vorbim în capitolul 3 de un pic altceva, de chestiunile legate de performanță, mai ales uh, structurile de gestiune a performanței din cadrul bugetului. Și anul acesta acoperim următoarele chestiuni. În primul rând, uh, majoritatea activității curții se face în legătură cu bugetul cheltuit și performanța acestuia și asta spunem în acest rapid, capitol. În al doilea rând ne ocupăm de raportarea financiară la nivel de director general pentru uh, familia resurselor naturale și analizăm performanța în ceea ce privește obiectivele în cadrul orizontului 2020. E prea devreme însă pentru a spune că vorbim despre un audit pentru orizontul 2020. Punem accentul pe performanță în general și în auditul orizontului 2020 vom pune accentul pe gestiunea performanței și acest subiect deci este foarte relevant. În ceea ce privește rapoartele speciale, 25 dintre ele au fost adoptate în 2015. Gama de subiecte este foarte largă, însă se uh, disting trei teme principale – criza financiară, șomajul la tineri și uh, schimbările climatice și mediul. Ca de obicei, la acest capitol am analizat și uh, continuarea dată rapoartelor uh, speciale și am constatat un element nou anul acesta, am uh, investigat ce au făcut statele membre pentru follow-up-ul acestor uh, rapoarte și asta am uh, aflat prin intermediul unei anchete. Se pare că rapoartele noastre sunt bine cunoscute în statele membre, însă aproape niciunul dintre statele membre nu are o metodă sistematică de follow-up pentru rapoartele noastre. Deci va trebui să ne punem la punct strategia în acest sens pentru următoarea perioadă. În ceea ce privește planificarea performanței și raportarea la nivel de uh, direcții generale, la digiurile din uh, familia uh, resurselor naturale, am constatat că obiectivele stabilite la nivel de digiuri sunt prea mari, prea ridicate. La orizontul 2020 am avut chiar de săptămâna trecută o discuție semnificativă și uh, am analizat uh, cadrul strategic în care operează strategia UE 2020. Am analizat avantajele, potențialelor riscuri uh, aferente combinării cercetării și inovării uh, cu programul 2020 în sine. Trebuie spus în primul rând că Orizontul 2020 reprezintă o ameliorare clară față de programul cadru 7 în ceea ce privește stabilirea de obiective cheie și de indicatori cheie de performanță. Uh, am uh, indicat câteva subiecte care necesită atenția noastră, iar Comisia și statele membre lucrează la uh, mai multe strategii diferite și mai multe cadre strategice în același timp. Uh, CFM, Orizontul 2020, prioritățile Comisiei și așa mai departe, ceea ce reprezintă un risc în ceea ce privește axarea pe performanță mecanismele orizontului 2020 nu uh, sunt axate în mod consecvent asupra performanței. Am pus accentul pe uh, efectuarea planurilor și nu atât pe evaluarea performanței acestora. Și s-a pus insuficient accentul pe performanță la nivelul uh, programelor de lucru. De aceea, Curtea a făcut anumite recomandări în primul rând, obiectivele de nivel înalt ale orizontului 2020 ar trebui transpuse în obiective operaționale în funcție de fiecare program, ca să se uh, vadă clar factorii de promovare a performanței. Apoi am uh, spus că este nevoie de o clarificare a criteriilor de performanță pentru a se consolida uh, raportarea în legătură cu gestiunea. Recomandările au fost acceptate de comisie. Mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Capitolul 3, cel legat de performanță, arată clar, din câte știu eu, ce dificultăți apar atunci când se încearcă să se evalueze performanța în funcție de banii cheltuiți. Cred că va trebui să mai uh, punem la punct acest lucru. Domnul comisar Oettinger are cuvântul. Frau Vorsitzende. Doamnă președinte, domnilor și domnilor deputați, stimați membri ai Curții de Conturi, doamnelor și domnilor, o bună gestiune bugetară este uh, un punct esențial pentru Comisia dumneavoastră parlamentară și printr-o bună gestiune bugetară înțelegem, printre altele, respectarea ordinii bugetare, a regulamentului bugetar, a regulilor de transparență și de fiabilitate și de asemenea uh, o uh, verificare a conturilor ordonată și de asemenea transpunerea obiectivelor politice ale Uniunii Europene și o, un raport costuri-beneficii uh, cât mai corect în acest sens. Raportul Curții de Conturi pune în evidență o declarație de fiabilitate de asigurare fără probleme pe anul acesta. După multe poziții exprimate de colegii mei în ultimele ore, în ultimele zile, uh, aș dori să mă refer și eu la șase puncte care sunt uh, foarte importante și valabile pentru comisie în general. În primul rând, uh, rata de eroare. și direcția în care continuă aceasta. De ani de zile, împreună cu statele membre, Comisia a contribuit la punerea în aplicare și la plata programelor europene și din a fost interesată de sistemele de control. Am avut mai multe realizări, ceea ce atestă și Curtea de Conturi, pentru a reduce în ultimii ani rata de eroare. În lumina uh, raportului dintre costuri și beneficii menționat, dorim să continuăm să luăm toate măsurile necesare pentru a avea o rată de eroare cât mai mică. Și asta, uh, aceasta trebuie să devină unitatea de măsură pentru controalele noastre. Controalele sunt necesare, însă controalele duble ar trebui reduse la minim. Uh, al doilea punct este că Comisia dorește să existe un lanț de control optimizat. Acesta uh, trebuie bine direcționat. Când uh, ne uităm la uh, dezvoltarea capacității democratice și la structura uh, administrației noastre bazată pe subsidiaritate, ne uităm la autoritățile europene, naționale, regionale și locale, ne dăm seama că uneori sunt implicați și parteneri externi în program și e foarte bine așa, economia privată, cei din domeniul științei și al cercetării și este logic că atunci când uh, cei care fac auditul, care fac controlele, sunt de încredere, să fie un singur auditor care să reprezinte baza pentru toate nivelurile de decizie politică. Principiul durabilității, utilizarea unui singur auditor, presupune însă ă, fiabilitate. Deci, este absolut necesar să se stabilească reguli comune, transparente pentru toată lumea. Și în lumina acestor idei, suntem dispuși să ă, ne adaptăm lanțul de control, de audit, să sporim sau să scădem nivelul de control pentru a optimiza uh, funcționarea auditului. Comisia ține foarte intens cont de uh, nivelul de risc sau de rata de eroare în uh, momentul uh, evaluării cheltuielilor. Știm că mai multe programe sunt multianuale, fondurile structurale, Uh, și altele nu finanțează un, un proiect doar pe timp de un an, ci uh, există faza de planificare a proiectului, de dezvoltare a proiectului și deci acest lucru presupune o finanțare pe mai mulți ani. Avem, deci, pe lângă uh, cheltuielile anuale, pe lângă facturile anuale, avem un flux al uh, facturilor după încheierea proiectului. Deci, pentru comisie, din acest motiv, a fost întotdeauna important să se evalueze riscurile bugetare nu doar de la un an la altul, ci într-un ciclu de mai mulți ani, ținând cont de uh, măsurile de corecție potențiale pe acea perioadă. Pentru că unele erori nu mai pot fi rectificate și trebuie sancționate cu sancțiuni maxime, însă altele pot fi rectificate. Așadar, posibilitatea de a corecta erorile în cursul unui proiect este un element deosebit de important. Avem, deci, acest subiect important al corectării erorilor în cursul unui an bugetar, a unui exercițiu financiar, și trebuie să ținem cont de acest uh, nivel de risc uh, care poate să uh, fie mai mic, poate să, să fie estimat la 0,8 până la 1,3% pentru întregul an 2015. Deși la, la început se estimase rata de eroare de la 3,8 până la 4,4%, Însă, rata finală de eroare s-a dovedit a fi între 0,8 și 1,3%. Și cred că și Curtea de Conturi uh, este de această părere și anume că trebuie să ne preocupe chestiunea corecțiilor financiare pentru a optimiza și mai mult această politică. În al patrulea rând, ne interesează subiectul foarte extins al simplificării. Atunci când vorbim cu partenerii noștri, cei care sunt responsabili la fața locului de programe, care implementează proiecte uh, și care trebuie să facă deconturile. În acele cazuri este foarte importantă chestiunea uh, legată de claritatea uh, prescripțiilor. Aceste precondiții sunt necesare, pentru că altfel nu ar fi posibil controlul. Fără condiții preliminare, fără aceste prescripții, apare pericolul Uh, ca banii să fie cheltuiți mult prea ușor sau chiar să fie risipiți, ceea ce nu este de dorit. Însă ne dorim să uh, simplificăm, să optimizăm și mai mult uh, partea administrativă, procedura administrativă și de aceea Comisia a făcut o propunere de uh, modificare a regulamentului financiar dorim să îndeplinim o așteptare legată de, jumătatea la jumătate, de revizuirea la jumătate de mandat și uh, credem că este necesar ca regulamentul financiar să fie modernizat, adaptat și simplificat. După cum spuneam, însă, acestea nu sunt o soluție minune. Nu trebuie să așteptăm prea mult de la acest lucru. Uniunea Europeană este complexă, are mai multe niveluri și cu siguranță, această organizație va avea întotdeauna reguli mai complicate decât o comunitate mică care poate face verificările foarte ușor pe loc. Așadar, complexitatea este necesară, însă aș dori ca Parlamentul să țină cont de acest lucru și pe dumneavoastră ca specialiști vă rog în următoarele săptămâni să țineți cont de obiectivul nostru de simplificare, însă uh, e important să nu existe uh, speranța că simplificarea va fi exagerată. Vă rog să ne ajutați să transmitem și statelor membre acest mesaj. Uh, haideți să ținem legătura în următoarele săptămâni, pentru că nu vrem să intrăm cu capul în zid. Noi am făcut o propunere și ne interesează în ce măsură va fi susținută de Consiliu și de Parlament în următoarele săptămâni. Și uh, propunerea noastră are sens numai uh, dacă ne dăm seama că e important să se continue simplificările și modernizările din ultimii trei ani în această nouă modificare a uh, regulamentului financiar. Punctul 5, cel mai extins, este cel al unui buget orientat spre rezultate, budget focused on results. Și aici sunt de acord cu doamna președinte, ne aflăm abia la începutul unui proces. Trebuie să definim ce înseamnă rezultatul, ce înseamnă un buget orientat spre obiective. Deci, e foarte important ca în cadrul negocierilor bugetare să definim obiective, să nu discutăm doar despre cifre, să nu uh, dăm liber la fondurile financiare, ci să definim obiective. Numai atunci vom putea să răspundem la întrebarea, uh, atunci când facem controlul, dacă obiectivele au fost atinse și dacă rezultatul a fost bine concentrat pe acele obiective. Comisia dorește să discute cu dumneavoastră cât mai rapid uh, definirea obiectivelor. ca să putem uh, să stabilim pas cu pas o strategie politică. Mi se pare îmbucurător faptul că raportul lui Mario Monti în grupul său la nivel înalt pe subiectul plus valorii nu a fost legat doar de venituri și de resurse proprii, și a acoperit și modul în care comisia verifică uh, cheltuielile în mod uh, general, pentru că și de aici se pot obține optimizări și acest subiect al bugetului axat pe rezultate poate să aducă o plusvaloare foarte importantă. Și ultimul punct, pentru dumneavoastră, pentru statele membre, pentru opinia publică, contează foarte mult transparența și responsabilitatea în ceea ce privește bugetul. Există diferite măsuri, uh, există rapoartele anuale, rapoartele direcțiilor generale. Ideea de a fi publicate cât mai deschis rapoartele comisiei este, cred eu, una uh, bună prin care ne putem aduce contribuția la această dorință de transparență. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări am primit uh, și uh, chestionarul înscris de la dumneavoastră și vă stau la dispoziție și acum și în următoarele zile. Mulțumesc! Uh, vreau să vă mulțumesc într-adevăr pentru răspunsul la întrebările de acum și la cele pe care le-am mai pus și pe care le vom mai pune și vă suntem foarte recunoscători pentru că credem că aceste informații ne permit să ne facem treaba. Urmează colegul Țeler, raportorul nostru. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult și domnului Lazarus Lazaru și domnului Cardef, auditorii noștri, le mulțumesc și colegilor pentru raportul anual în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru anul 2015. Vă urez bun venit și vă mulțumesc pentru clarificări, domnule Tinger. Aștept cu interes colaborarea viitoare. 2015 a fost un an deosebit, a fost uh, primul an bugetar de plin pentru noua comisie pe de-o parte, pe de altă parte a fost cel de-al doilea an al uh, uh, cadrului financiar și și trebuie să ne gândim pentru că trebuie să achităm acum uh, Uh, facturile din, uh, cadru, din perioada financiară uh, anterioară, din, până în 2013. Avem așadar în același timp obiectivele din strategia Europa 2020, în același timp obiectivele noi comisiei, care trebuie integrate în temeiul normelor care guvernau um, perioada de finanțare anterioară, care s-a încheiat în mod formal în 2013. După care, bineînțeles, ne-am confruntat cu alte provocări, pe cum criza migratorie, fluxurile de refugiați în Uniunea Europeană, criza cu embargoul rusesc, toate au făcut necesară o reacție și un instrument Important în acest sens îl reprezintă bugetul care trebuie gestionat în mod, care a trebuit gestionat în mod flexibil. Am numit deja perioada de programare Strategia Europa 2020, 10 ani, pe 5 ani mandatul politic al Parlamentului și al uh, Comisiei. E foarte ușor să se piardă din vedere ansamblul și să ne pierdem în amănunte. În plus, asistăm la o reală inflație de bugete din umbră, de pildă asistență macrofinanciară, iar în ceea ce privește administrația indirectă, se prezintă instrumente financiare care dacă iau uh, perspectiva de ansamblu pe care ne-am pus la dispoziție Curtea de Conturi, tocmai în ceea ce privește cooperarea economică, socială și teritorială, constat că acestea au o structură diferită în ceea ce privește cotele de plată. Există țări care se apropie de uh, procentul de 100% în ceea ce privește plățile se află în nordul uh, Uniunii Europei, în timp ce alte țări din sudul Europei um, înregistrează o cotă sub 30%. Cred că aici ar trebui să ne gândim dacă aceste instrumente au fost alese în mod corespunzător. Coordonarea judicioasă a instrumentelor și a politicilor este îngreunată, prin urmare, și monitorizarea și contabilitate, dar altfel nu devin mai simple. Există uh, numeroase propuneri uh, bune din partea Curții de Conturi, mai ales în ceea ce privește valoarea parțială și trebuie să le luăm în calcul când vine vorba de elaborarea viitorului cadru financiar. În raportul meu de descărcare de gestiune pentru 2015 am consultat grupul de experți pentru un buget axat pe rezultate. Aș recomanda de asemenea lucrările conferinței bugetului axat pe rezultate. Poate ar fi bine să trecem la o procedură continuă de bugetare, să avem un proces continuu așadar um, de alocarea bugetului și să trecem așadar într-un interval mediu care în acest fel să ne permită mai multă flexibilitate în structurare și în execuția bugetară. În acest fel, bugetul s-ar putea axa mult mai bine pe rezultate decât uh, în uh, cazul unei programări pe termen lung. Dar uh, cu siguranță, domnule comisar, Oettinger, um, știți deja toate acestea. În continuare, ne-am dorit ca înainte de o uh, sprijinire, înainte de acordarea unei subvenții de la bugetul european, atât statele membre cât și Comisia să verifice necesitatea măsurilor, iar uh, obiectivele întrevăzute să fie justificate în mod temeinic în prealabil. Iar în ceea ce privește venitul național brut și felul în care acesta este calculat în fiecare stat membru, Comisia de Control Bugetar întreabă deja în acest sens de 2 ani dacă s-au înregistrat progrese pentru a putea avea uh, o perspectivă mult mai care să ne faciliteze comparația în uh, ar fi bine să începem să ne gândim um, la ce am procedat bine până acum, la ce am putea să facem mai bine. Am purtat în această dimineață o discuție referitoare la instrumentul de pace pentru Africa. La întâlnirea noastră, Direcția Generală DEFCO a cerut ca rezerva prevăzută până acum să fie eliminată, ar trebui să constatăm acum că procedura de audit intern a descoperit uh, deficiențe în ceea ce privește facilitatea pentru Africa. Ce face Comisia în acest sens? și mai ales pentru a atinge maxima transparență în procesele de raportare anuale, având în vedere că procesele de audit se desfășoară adesea în spatele unor uși închise, uh, Avem nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește un nou instrument de finanțare pentru Africa. Se poartă acum discuții. Pe 14 septembrie Comisia a votat uh, Fondul European de Dezvoltare și a acordat a votat un nou fond de garantare europeană, 50 de miliarde de euro. Acestea vin din uh, Fondul European de Dezvoltare cu numărul 11. Întrebarea este însă de unde ar trebui să vină exact banii, mai ales în uh, ceea ce privește noile fonduri de investiții. Pentru că în uh, conform celor spuse de comisarul de resort în septembrie, ar trebui să vină din rezervele Fondului European de Dezvoltare am fost destul de surprins de răspunsul acestuia, pentru că până acum ni s-a spus întotdeauna că sunt proiecte pe termen lung, că nu există rezerve, că banii au fost deja alocați. Acum se pare că există totuși rezerve considerabile pentru noile fonduri fiduciare. Iar acum uh, un caz referitor la angajați, a existat un caz de sinucidere la comisie care a dus la um, a generat multă atenție. Există întrebări dacă depindea de cadrul de muncă sau nu și dacă cadrul de muncă este responsabil, atunci cum se poate uh, reacționa. Codul de conduită de ani buni, uh, Comisia de Control Bugetar cere revizuirea regulilor. Anul trecut i-am cerut Comisiei să definească ce înseamnă un conflict de interese între activ- în activitatea unui comisar, iar atunci când acesta își încheie mandatul uh, și începe, uh, ocupă un, o nouă funcție. Să se introducă criterii clare pentru funcția pe care fostul comisar o va ocupa după încetarea mandatului și ca între cele două să treacă o perioadă de trei ani. În cazul, în caz elocvent este cel al fostului președinte al comisiei care a trecut acum uh, și la, la lucra la o mare bancă sau cazul fostei comisare pentru buget, în cazul uh, finalizării activității dumneavoastră Comisia de Etică nu a fost consultată, de ce nu? Iar acum întrebarea care rămâne este de ce Comisia Europeană ar trebui, sau Uniunea Europeană trebuie să plătească băncii mondiale taxe pentru că gestionează propriile fonduri. De ce Banca Mondială ar trebui să fie remunerată pentru activități care de fapt se încadrează în uh, portofoliul său de sarcini obișnuit. Acum declarațiile, notele de asigurare. Deja de ani buni, Comisia cere o notă de asigurare din partea Comisiei care să acopere toate sarcinile pe care le gestionează. Aici intră și o rată globală a erorilor și evaluarea tuturor corectărilor financiare estimate. Domnule comisar, care este părerea dumneavoastră în acest sens? Acum, directorul general Ola, conflict de interese, următorul punct um, ancheta autorităților belgiene în ceea ce privește ancheta um, care fostului comisar Dali s-a hotărât uh, ridicarea imunității fostului director general Olaf atât reputația Olaf cât și cea a comisiei au fost uh, pătate. Ce veți face ca directorul general Olaf să fie detașat din funcție până la finalizarea anchetei. Acum, uh, biroul procurorului european, care este distribuția sarcinilor între procurorul european și uh, Olaf, ce se va întâmpla acolo, avem o întrebare referitoare la indicatorul de performanță esențial 1, referitor la PAC, indicatorul cheie 1. Aici ne confruntăm cu o dublă dificultate, nici măcar nu am identificat numărul precis de um, agricultori din Uniunea Europeană, nici venitul acestora. Ce va face Comisia în acest sens pentru a furniza informații precise? La audierea comisarului Moera și săptămâna trecută am aflat că programul de cercetare, programul cadru 7, a înregistrat o, se va finaliza cu o întârziere de 7 ani. Se va aplica aici uh, regula N plus 2 sau N plus 3? EFSI, ca până acum este un subiect important, se poartă discuții privind Fondul European pentru uh, investiții strategice și prelungirea acestuia s-a creat pentru a finanța proiecte uh, de infrastructură cu un risc crescut. Acum uh, se încearcă să se vadă cum poate fi modificat regulamentul financiar pentru a îmbina în mod rezonabil EFSI cu ESIF. Mm, eu, sincer, nu prea pot să-mi închipui cum am putea să procedăm, pentru că e vorba de instrumente destul de diferite. Intenționează Comisia ca pe lângă EFSI, dacă acesta va fi prelungit, Partea de finanțare trebuie de asemenea lămurită. Nu cred că comisii, colegii de la Comisia de Cercetare sau de la Comisia pentru Transporturi vor fi încântați dacă încă o dată programul cadru de cercetare sau mecanismul conectarea Europei vor avea de suferit în acest sens. De la Comisia Regii, întrebarea dacă am putea presupune că fondurile structurale clasice ar putea să fie dizolvate printr-un instrument de tip EFSI. Cred că e vorba de un pilon important al politicii europene. Fondurile de coeziune aparțin acestui pilon. Bineînțeles, putem să discutăm despre toate acestea și nu în ultimul rând. Vă mulțumesc pentru răspunsurile amănunțite la cele 64 de întrebări pe care le, le-am ridicat. Aș dori totuși uh, să mai întreb ceva referitor la întrebarea 33. E vorba de contracte pe un anumit timp, pe o durată determinată um, și cu o, cu o valoare de 57.000 de euro. E vorba de taxe de abonament sau anunțe, anunțuri Uh, care sunt uh, plasate în, în presă sau dacă se uh, achiziționează articole. Vă mulțumesc! Că avem uh, o paletă atât de amplă de întrebări, uh, într-adevăr, uh, acum îi dau cuvântul comisarului pentru a răspunde. Mulțumesc, doamna președinte, domnule Țeller, doamnelor și domnilor. Înainte de toate, împărtășesc evaluarea principială și anume că avem nevoie de mai multă flexibilitate ca oricând pentru a face față sarcinilor uh, tot mai sporite, tot mai diverse și pentru a le înfrunta în mod uh, rezonabil. Ați vorbit despre migrație, despre refugiați, de fondul pentru um, asistența pentru dezvoltare. Cred că cu siguranță vom vedea cum în anii care urmează aceste răspunderi nu vor dispărea din, de la bugetul european, ci vor dobândi o însemnătate tot mai mare. De ce spun acest lucru? Pentru că în uh, dezbaterea de astăzi, de, referitoare la descărcarea de gestiune, există îngrijorarea că banii pe care îi alocăm pentru refugiați, pentru protecția de frontiere, pentru dezvoltare, uh, sunt uh, folosiți și presupun o restructurare a fondurilor structurale. Tocmai această împărțire mi se pare greșită. Fondurile structurale au fost, sunt și vor rămâne importante pentru a asigura infrastructura, calitatea de viață, competitivitatea în regiunile Europei, pentru a le alinia și pentru a elimina divergențele. Iar uh, atunci când vorbim de finanțare pentru țările terțe, pentru regiunile învecinate, pentru refugiați, bani care merg în defavoarea infrastructurii din regiunile noastre, atunci uh, nu vom veni în ajutorul nimănui. Înseamnă însă că în ceea ce privește viitor, viitorul cadru financiar multianual ne gândim dacă bugetul actual și actualele structuri bugetare pot fi completate. Fie că e vorba de asistență pentru dezvoltare, migrație, refugiați, dacă aceasta înseamnă o valoare adăugată la nivel european și dacă în acest fel statele membre pot uh, acționa în mod mult mai uh, judicios pentru contribuabil la nivel european. Ați vorbit de acele bugete din umbră. Cred că în ultimii 2-3 ani au existat motive, iar anumite bugete au fost uh, desemnate, iar colegul dumneavoastră Arciui de la Comisia pentru Buget s-a pronunțat în repetate rânduri critic referitor la numărul, amploarea și dimensiunea bugetelor uh, anexe sau din umbră. Au existat motive pentru crearea unor noi instrumente, însă în următorii ani și pentru noul CFM voi face tot ce îmi stă în putință pentru ca numărul și dimensiunea bugetelor uh, din umbră să fie reduse, să nu sporească, iar aceste instrumente să fie readuse în interiorul bugetului. Ați vorbit de fondurile fiduciare. Bineînțeles, și mie mi-ar plăcea mai mult dacă, de dragul metodei comunitare, banii din statele membre ar uh, ajunge la bugetul european și de acolo ar fi gestionat uh, de plină răspundere de noi, de Consiliu, aș spune mai degrabă bani din afara bugetului european, însă la nivel european, în interesul european mai degrabă decât niciun ban. Iar uh, fondurile fiduciare operează în afara bugetului, în ideea obiectivelor uh, fixate, anume în uh, interesul competitivității europene. Sau un alt exemplu, aș prefera ca acționarul principal al Băncii Europene de Investiție să fie Uniunea Europeană. Nu stau lucrurile așa însă. Uh, avem obei prin uh, statele membre care sunt acționari și care este în acest fel integrat în rețeaua politice europene. E mai bine decât nimic. Obiectivul meu însă rămâne ca numărul și dimensiunea fluxurilor financiare din afara bugetului să nu sporească, ci acolo unde este posibil să fie reconduse, reintegrate în bugetul european. Ați vorbit de fondurile structurale. Într-adevăr, aici există o problemă. La începutul unui cadru financiar multianual, vin uh, foarte lent cererile de plată, după care la sfârșit apar tot mai multe, deci presiunea crește. Așa s-a întâmplat și pentru 2015-2016, ne-am confruntat cu uh, o solicitare considerabilă de postfinanțare pentru proiecte care fuseseră uh, programate clar în perioada anterioară. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a evita repetarea acestei situații pentru perioada până în 2020. În al doilea rând, nu toate statele membre și guvernele lor sau administrațiile lor în regiuni pot să um, asimileze în același mod fondurile și pot uh, um, promova proiecte așa cum fac altele. Acum, când vine vorba de politica statelor membre și a regiunilor, uh, noi purtăm o răspundere limitată. Ce putem face? Putem oferi consultanță acestor administrații? Putem să le oferim cel mai bun sprijin, astfel încât să poată solicita cât se poate de repede fondurile care sunt disponibile pentru ele și să le absorbă prin proiectele relevante e și în interesul serviciilor noastre. Poate să mergem pe o simplificare ulterioară a criteriilor, astfel încât complexitatea efortului uh, de gestiune să scadă, în acest fel uh, simplificând accesul, poate și pentru regiunile de mai mici dimensiuni sau regiunile unde administrația nu reprezintă un punct forte. De pildă, o parte din uh, finanțare pentru Grecia a scăzut la 10% pentru a nu crea probleme structurale pentru a nu fi folosit uh, drept uh, motiv pentru a nu absorbi fondurile europene. Ați întrebat uh, de asemenea cum stau lucrurile cu VNB și calcularea acestuia dacă este un procedeu suficient de transparent. Fondul European, um, Curtea Europeană de Conturi a plecat asupra acestui punct și a ajuns împreună cu noi la concluzia că metoda de calcul pentru venitul național brut poate uh, este suficient de complexă în calculul contribuției fiecărui stat la bugetul uh, european. Calculele, deși complexe, pot fi înțelese, pot fi urmărite și există uh, totuși uh, există o armonizare în uh, ceea ce privește acest calcul. Cred că în ceea ce privește fondurile care vin din BNB, care se ridică la o cotă de 70% din bugetul european, acestea nu vor spori, ar putea să aibă așa o anumită funcție de descărcare la ora actuală și prin intermediul specialiștilor din serviciul meu, reuși, vom uh, facem eforturi de a prezenta metoda de calcul a VNB pentru a putea explica în mod uh, cât se poate de corect și de înțeles uh, cum se calculează contribuția fiecărui stat la bugetul european. Vă sunt recunoscător, domnule deputat Țelăr, că ați adus în discuție uh, rata erorii și corecturile necesare care trebuie făcute la rezultatul final pentru a discuta apoi despre cota sumelor nefolosite, pentru a înțelege împreună și în acest fel a asigura o acceptare sporită din partea cetățenilor și a permite o, o folosire mult mai uh, eficace a fondurilor europene. Pentru Olaf eu port o răspundere limitată. Olaf își uh, desfășoară sarcinile în mod independent. Eu sunt răspunzător de resursele umane, pentru îndeplinirea acelor uh, misiuni și priorități. În rest, uh, Olaf își stabilește propriile puncte de activitate. Au existat anumite fricțiuni în ultimii ani pe care nu doresc însă să, asupra cărora nu doresc să mă pronunț, doresc să vă spun că în ceea ce privește alegerea unui nou director general, uh, se va, uh, va avea loc în primăvara anului viitor. Procesul însă va începe în cel de-al doilea trimestru acestui an. În ceea ce privește fiecare etapă a alegerii, se va face o listă cu candidații care va fi votată împreună cu dumneavoastră pentru a face astfel încât încă din prima zi noul director general să se bucure de maxima acceptanță și maxima autoritate ci de sprijinul uh, comisiei dumneavoastră și a întregului Parlament ați uh, întrebat dacă în anumite situații FC ar trebui uh, folosit în locul fondurilor structurale. Mi se pare greșit. Garantien. Garanțiile sunt un instrument cu efecte solide, însă nu se poate realiza totul prin garanții. Multe proiecte necesită uh, sprijin financiar, necesită cash. În unele domenii e vorba de 20%, în altele de 80%, pentru uh, că, uh, de exemplu, domenica infrastructura sunt de interes public și aceasta va fi realizabilă numai prin cofinanțare. În sectorul meu anterior, gândiți-vă la accesul la internet în bandă largă, în spațiul rural. Pentru acest astfel de proiecte nu e suficientă doar o garanție. Știm că ca să introduci uh, internet prin fibră de sticlă nu există riscuri, e vorba de o investiție garantată. Însă, chiar și cu garanții, nu investește nimeni. E nevoie de o uh, finanțare în bani lichizi de până la 40-50% ca să uh, ne asigurăm că se fac acele investiții chiar și în zonele rurale cu populație mai redusă. Avem obiective cum ar fi piața de lucru, spațiul rural, domeniul agricol, domeniul mediului și în toate aceste domenii fondurile structurale vor continua să joace un rol semnificativ și în următorul CFM. Pot fi completate prin EFSI, dar nu pot fi înlocuite de EFSI. La EFSI, oferta Comisiei este clară și a fost expusă în discursul uh, din septembrie de la Strasbourg prin starea Uniunii ținut de președintele nostru. Suntem dispuși să continuăm EFSI 2019-2020, chiar să facem pregătiri pentru următoarea comisie, ca și în următorul deceniu, când va fi o nouă comisie, va fi un nou parlament, să se poată continua acest uh, proiect cifra uh, volumului să fie sporită până la 500 de miliarde, uh, fără să se uh, dubleze suma inițială. Putem face acest lucru și Comisia va lua măsuri suplimentare în contextul bugetului pe 2018 și, desigur, în contextul următorului CFM post-2020 împreună cu uh, dumneavoastră. Orizontul 2020 este un program reușit. Noi, ca europeni, am face bine să uh, acordăm o pondere tot mai mare cercetării europene în bugetul european. Am avut uh, programul 2007-2013, apoi uh, orizontul a crescut în următorul deceniu și credem că este de dorit această mărire a programului. Uh, trebuie să vedem dacă vom aplica metoda de calcul N plus 2, N plus 3 și uh, această decizie va fi luată atunci când vom ști uh, care este starea proiectelor, care este situația lor. În orice caz, colegul Moedaș a spus că fiecare euro din orizontul 2020 este sustenabil și respectivii bani nu sunt considerați cheltuieli. În ceea ce privește EPO, parchetul european, uh, negocierile sunt uh, de durată. Mizăm pe disponibilitatea Consiliului uh, de a accepta crearea unui pachet european pentru că este în interesul statelor membre. În cazurile penale, legate de uh, lezarea intereselor financiare ale Uniunii. În astfel de cazuri europene nu se poate lucra decât uh, cu ajutorul unui procuror european. Noi nu dorim să înlocuim sistemele naționale, ci dorim să le completăm în mod rezonabil și în interesul uh, contribuabililor. Frauda uh, TVA, este una care vizează toate statele membre, se pune problema ce facem cu cele care nu vor să participe la măsurile luate în comun și uh, pot să vă spun că uh, eu mi-asum toată răspunderea, însă uh, negocierile privind EPO vizează doar EPO, doar pachetul european și nu slăbesc rolul OLAF. OLAF își păstrează importanța și uh, ținem foarte mult la uh, uh, ocrotirea Olaf. Nu dorim ca acesta să fie fărâmițat de crearea uh, pachetului european. Ați vorbit de un caz de uh, sinucidere, fără să dați exemple uh, și detalii. Aș vrea să vă spun că în ultimii ani Comisia a făcut foarte mult pentru a crea la locul de muncă uh, mulțumire și motivație sporită și să identifice timpuriu cazurile de burnout, de stres, de uh, presiune prea mare, de situațiile în care, ca angajator, ca coleg, uh, putem face ceva pentru ca un angajat să nu își dea demisia, să nu fie demotivat, să nu ia măsuri disperate. Și un singur caz e prea mult, însă, dată fiind uh, cifra mare de uh, angajați, uh, mediul social la comisie uh, și disponibilitatea fiecăruia de a-și face treaba și de a se simți bine, este foarte important. Aceasta este una dintre prioritățile noastre, pentru că noi dorim ca Comisia să rămână un angajator uh, cât se poate de atractiv. În ceea ce privește instrumentul uh, pentru pacea în Africa, investițiile generale în continentul vecin, făcute pe continentul vecin, e clar că dacă avem succes, uh, acestea nu trebuie să devină o povară pentru alte programe. Trebuie să apelăm la rezerve, la un cadru flexibil, ceea ce este fezabil pentru momentul actual, deocamdată. Însă, uh, statele membre ne dau misiunea de a avea o abordare consolidată pentru perspectiva economică și socială în Mali, Eritrea, Palestina, Egipt și altele. Și acest lucru nu se poate face decât prin fonduri suplimentare, durabile și flux de fonduri pentru a se putea derula proiectele necesare. În ceea ce privește pe colega mea, uh, Gheorgheva, precursoarea mea, eu cred că este în interesul Uniunii Europene ca o europeană cu experiență să își uh, îndeplinească acest rol uh, în linia întâi. Eu cred că este important ca Europa să se înscrie în uh, ordinea mondială, ONU, Banca Mondială și așa mai departe. În 2030 vor fi 8,5 miliarde de oameni uh, pe lume și Europa după Brexit nu va mai reprezenta decât 5% din populația totală mondială. Deci trebuie să ne asigurăm că principiile dezvoltate în Uniunea Europeană pot fi promovate pe plan mondial, cum ar fi democrația și de aceea mă bucur că colega noastră poate acum să uh, mărească influența Europei și uh, cultura muncii uh, pe care ea o cunoaște de aici și pe care și-a însușit-o aici. Munca sa ca responsabilă de Europa la Banca Mondială nu va fi cu siguranță influențată de niciun uh, alt for. Ea uh, poartă mai departe independența și libertatea serviciilor noastre și uh, cred că putem exclude orice fel de influență. Doamnă președinte, mi-ați spus uh, o întrebare legată de Politico. Uh, noi nu dorim să uh, ne legăm de statutul redacțional, însă trebuie ca uh, angajații din serviciile uh, comisiei să uh, aibă acces la conținuturile la care se referă politico. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Cinci persoane s-au înscris la cuvânt. Și începe colegul Liberațchi, vă rugăm să nu vă lungiți. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Może zacznę trochę nietypowo, mianowicie... Dragi colegi, eu aș dori să-mi încep intervenția într-un mod atipic. Aș dori să-mi exprim uh, recunoștința față de cele spuse de domnul Oettinger și de reprezentantul Curții de Conturi. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru observațiile făcute. Uh, și de asemenea, domnule Țeler, ați făcut unele observații, unele întrebări și faceți totdeauna o treabă foarte bună ca raportor. Ce mă interpelează pe mine este acest mod de gândire cu privire la optimizarea controlelor. Însă sistemul de control este construit în așa mod încât uh, se răspândește convingerea că probabilitatea de a fi controlat este foarte mare. În al doilea rând, trebuie să știm că un control are anumite consecințe, atât pozitive cât și negative pentru a le pune în aplicare și cred că așa trebuie să înțeleg intențiile dumneavoastră, pentru a le pune în aplicare, dumneavoastră nu doriți să luați măsuri uh, specifice pentru a urmări fiecare euro, ci doriți să urmăriți eficiența. În 2015, a spus-o și domnul Țeller, am avut uh, de-a face cu al doilea an din CFM și a fost de asemenea anul uh, când s-au încheiat mai multe proiecte din trecut. Ați menționat cifra de 8 miliarde de euro din uh, perspectivele financiare anterioare și de o jumătate de miliard de euro din uh, cadrul financiar multianual actual. Acesta este un semnal pentru că cred că avem întârzieri. Și acestea sunt semnificative poate că se va ajunge uh, la o situație în care bugetele din statele membre nu vor mai fi, nu vor mai putea fi planificate pe mai mulți ani în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene. 2017, 18, 19 intră în, la oaltă, în aceeași categorie. Și cred că nu e neapărat bine să se conglomereze în acest fel fondurile. Cred că ar trebui să discutăm cu statele membre pentru ca uh, fondurile din fondurile de coezi, din fondul de coeziune, din fondul social, care sunt, să fie și ele planificate pe șapte ani, așa cum este CFM-ul. Poate că ar fi mai logic așa, tot de dragul simplificării, pentru că, într-adevăr, auzim foarte des acest cuvânt. Însă, poate că ar fi bine să luăm și astfel de măsuri. Eu nu sunt neapărat de acord cu um, uh, modul în care uh, încercăm să ne definim anumite obiective și nu, nu îmi place neapărat această uh, realizare treptată. Și încerc acum să conchid încet, încet. Uh, avem pe de o parte venituri, pe de alta cheltuieli. Pe partea de venituri, în răspunsul dumneavoastră, v-ați referit la TOR și ați vorbit și despre alte fonduri, însă prea puțin. V-ați referit la fond veniturile, resursele proprii tradiționale. Resursele proprii tradiționale ați uh, le-ați corelat dumneavoastră și cu frauda TVA. Putem considera că s-au făcut progrese în acest domeniu până acum, pentru că acest tip de fraudă creează multe probleme în uh, Uniunea Europeană și tăunează renumelui Uniunii Europene. Eu am uh, citit foarte precis acest uh, lucru este vorba de uh, fondurile prost cheltuite și de Fondul European de Investiții Strategice. Domnul Zeller a spus că uh, la Comisia TRAN din Parlament uh, se vor face anumite observații, însă eu cred că nu e vorba doar de Comisia de Transport. Statele membre care beneficiază de politica de coeziune au informațiile legate de originea fondurilor de coeziune. Sunt șase state membre care folosesc 70% din uh, fondurile de investiții strategice. Dacă fondurile din planul Juncker ar fi cheltuite pentru alte obiective, s-ar ajunge probabil la mari neliniști și probleme. Și eu nu aș dori să apară și această problemă pe lângă toate problemele pe care trebuie să le combatem acum. Eu țin uh, foarte mult, apreciez foarte mult uh, modul în care concepeți bugetul Uniunii Europene și vreau să vă mulțumesc pentru prezența. Trecem acum la raportorii din umbră, domnul Flanagan. Um, <clears throat> uh, Domnule comisar Oettinger, ați menționat în legătură cu contribuțiile statelor membre, că am avut un sistem suficient de echitabil. E greu să găsești un sistem echitabil pentru toată lumea, evident, și presupun suficient, nu știu precis cine știe ce asta. Probabil că aveți dreptate că acest sistem pentru 2015 și contribuția Irlandei în 2016 n-ați putea să o descrieți ca fiind suficient de echitabil, eu vin din Irlanda și anul trecut, sau în 2015, ar fi trebuit să avem o creștere de 26% din PIB. Pot să vă spun că n-am venit aici nici în Ferrari, nici colegii mei nu sunt uh, șoferi de Ferrari, nu ne pictăm cu aur casele, nu ne scăldăm în uh, bani, în creșterea de PIB a fost mult mai modestă din câte am dat seama și încă avem o situație în care copiii trebuie să facă pipi în găleată afară sau la closete înainte de a merge acasă. Cu siguranță mă întreb că s-ar putea găsi un sistem mai bun în care să vedem cât să contribuie statul și acum, având în vedere că creșterea uh, legată de PIB ar însemna că noi o duce minunată în Irlanda. De fapt, dacă ne uităm pe teren, oamenii trăiesc o viață mizerabilă. După cum spunea cineva, nu poți mânca felii de PIB. Trebuie să dăm cu 280 de milioane mai mult în acest an. Ați menționat de asemenea și ideea resurselor de ultimă instanță. Un domeniu care nu e calculat dacă ne uităm la statele membre sau regiuni contribuțiile pe care le fac în alte domenii, cum ar fi Irlanda deține legal 20% din terenul de pescuit, dar ia doar 4% din pește. Unii consideră că asta ne costă cel puțin un miliard pe an și 3 miliarde dacă ne uităm și la plus valoare. Deci, din punct de vedere al tuturor resurselor pierdute, pierdem mult și grav în Irlanda și nu e deloc un sistem suficient de corect. Puteți să ne explicați cum e echitabil sistemul ăsta pe care îl aveți acum? Derek Vaughan, bitte. Uh, uh, Vorbitorul următor, domnul Von, mulțumesc, aș vrea să mulțumesc și domnului de la Curtea de Conturi, domnului comisar și colegilor, colegul raportor pentru contribuție. Petrecem mult timp în această comisie încercând să găsim, să discutăm căi de a reduce erorile în bugetul Uniunii Europene și element cheie despre care discutăm este mai marea simplificare. Ca și dumneavoastră, domnule comisar, salut raportul grupului la nivel înalt cu privire la simplificare. Am spus la Comisia Regii și la Comisia de Control Bugetar, unde sunt membru, că nu e ușor să ai echilibru între a găsi căi de a vedea că lucrurile sunt mai accesibile pentru solicitanți, pe de altă parte să cheltuim banii cu eficiență și eficacitate în egală măsură, acest echilibru e întotdeauna dificil de atins. <clears throat> Am observat în raportul grupului la nivel înalt privind simplificarea că una dintre sugestiile pe care o fac este o mai mare utilizare a opțiunii de cost simplificate, iar în recomandări aduc argumentul că ar trebui să fie o utilizare mai mare a costurilor simplificate, dar tot ei spun că nu ar trebui să fie nicio raportare a costurilor uh, suferite nicio contestare ex post legată de costurile acoperite. Poate că ar fi bine. Vă întreb, dumneavoastră, credeți că asta ar atinge justul echilibru între a face lucrurile cât mai simple cu putință și ne permite în același timp ca banii să fie cu adevărat bine cheltuiți? Al doilea aspect la care vreau să mă refer din nou vine dintr-o recomandare de la grupul la nivel înalt <clears throat> și o recomandare din partea Comisiei în propunerile Omnibus în ce privește transferul unor fonduri structurale la instrumentele financiare și dumneavoastră și domnul raportor v-ați referit puțin mai devreme la asta. Am unele motive de îngrijorare și anume că ar stabili un precedent pentru fonduri după 2020 dar m-a mai uh, liniștit uh, părerea dumneavoastră că trebuie să menținem fondurile de coeziune și structurale și după 2020, pentru că nu totul se poate finanța numai prin împrumuturi. Sunt și proiecte care au nevoie și de granturi, de împrumuturi nerambursale, nerambursabile. Trebuie să le menținem și după 2020. Sper că veți face asta. Iar la comisie sper să încurajați pe toți colegii. Nu sunt convins că toți sprijină, dar mă bucur că dumneavoastră sprijiniți această idee la Comisie, dar <clears throat> pentru a avea această deplasare între fondurile structurale și instrumentele financiare, cred că e nevoie de unele garanții. Trebuie să se facă doar atunci când statul membru solicită acțiunea respectivă, să ne asigurăm că regiunile sunt consultate înainte de a avea loc orice fel de astfel de transfer și să ne asigurăm <clears throat> că orice fonduri EFSI care sunt finanțate parțial de fonduri structurale sunt de fapt utilizate în statul membru care face contribuția, pentru că deocamdată nu există o alocare geografică a fondurilor EFSI. Există niște garanții. O altă îngrijorare pe care am avut-o în trecut este că ar fi extrem de dificil să se controleze, să se auditeze, să vedem unde se cheltuiesc banii și dacă se cheltuie corect în fondul EFSI. Dacă ne uităm la ce se transferă de la fonduri structurale către EFSI, cum putem să vegem că banii respectivi sunt cheltuiți în mod uh, adecvat judicios și că există un control uh, necesar asupra fondurilor respective. Colegul Salafranca, bitte. presidenta. Colegul Salafranca. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Dați-mi voie să vă urez toate cele bune pentru desfășurarea noi dumneavoastră sarcini în calitate de comisar. Cred că declarația dumneavoastră în favoarea unei bune contabilități, unei uh, sănătoase gestiuni financiare reprezintă un bun fundament pentru noile dumneavoastră răspunderi. Dați-mi să scot în evidență unul din aspectele punctate de antevorbitorii mei și anume motivația funcționarilor, ceea ce inspiră funcționarii publici, competența, motivarea. Cred că este um, putem face aici în continuare multe și aș dori să vă adresez trei întrebări. În uh, dosarul dumneavoastră, în uh, desfășurarea sarcinilor dumneavoastră anterioare, procentul de egalitate de gen este unul încurajator. Aș dori să vă întreb care este aprecierea dumneavoastră referitor la ce s-a întâmplat în anul 2015 și care este uh, previziunea dumneavoastră pentru acest an, 2017, dacă, după părerea dumneavoastră, se vor atinge obiectivele în același fel în care s-au atins în privința reducerii impozitelor în acest an, uh, în ceea ce privește reducerea de personal, îmi cer scuze, în acest an am reușit să finalizăm reducerea de 5% de personal. În continuare, în ceea ce privește îngrijorarea uh, raportorului privind OLAF, am luat notă de proiectul dumneavoastră și anume ca noul director general să se bucure de încrederea comisiei noastre, însă aș dori să vă întreb în ceea ce privește cooperarea Direcției Generale de Buget și OLAF, care este în temeiul rezultatelor, părerea dumneavoastră despre această nouă uh, organizare a OLAF. În continuare, am văzut uh, răspunsul în scris, răspunsurile în scris și vă mulțumesc că ați răspuns la lunga serie de întrebări. În cadrul organizațiilor de mediu, care sunt uh, principalele beneficiare în ceea ce privește uh, asistența umanitară, ajutorul pentru dezvoltare, e vorba de o sumă considerabilă, 750 de milioane. Aș dori să știu dacă se acordă o atenție deosebită din partea direcției dumneavoastră generale acestei capit- acestui capitol și dacă știți care este rata de eroare la acest capitol, um, acele 50 de ONG-uri, acele 50 principale ONG-uri. Da, M-am înscris uh, și eu uh, la cuvânt aș avea trei întrebări și doresc să continui uh, de unde s-a oprit colegul Țelăr și Von, și anume EFSI. Vedem că există încercări de a ne um, ține departe de EFSI și aș dori să întreb Curtea de Conturi dacă e adevărat pentru raportul special referitor la EFSI, dacă uh, li a fost uh, blocat accesul la datele de către BEI, la, la date de către BEI Aș dori să primesc un răspuns și aș dori să știu de asemenea, domnule comisar, în ceea ce privește regulamentul omnibus, am încercat să clarificăm regulile când există granturi, de pildă, 85% granturi, 5% instrumente financiare, atunci uh, în uh, regulile care guvernează instrumentele financiare, guvernează tot. Nu cred că spuneți uh, în serios toate acestea. Și anume, cadrul de reglementare care a fost prezentat, sincer, are consecințe grave și are lacune serioase în ceea ce privește controlul și în ceea ce privește supravegherea și controlul parlamentar. Am spus deja în această dimineață, am încercat să-i spun secretarului general uh, pentru noi este foarte important ca și pentru noi activitatea noastră să se simplifice, însă prin această propunere nu se simplifică, ci devine aproape imposibilă. Iată așadar critica mea la adresa unor părți ale acestei propuneri. O a doua întrebare. Și anume, controlele duble. Ca nicio altă comisie am încercat să continuăm cu procedura unică de audit. Vedem însă că există o critică standard în fiecare raport al Curții de Conturi, și anume calitatea controalelor de către, desfășurate de către sta, um, organele din statele membre. Acum încearcă să ni se facă mai ușor de digerat aceste controle deficitare. Însă, sincer, cât de proști ne considerați? Nu putem, uh, pe de o parte, să constatăm critica și vedem după care în statisticile comisiei suntem departe de obiectivele fixate, însă, pe de altă parte, ar trebui să înghițim totul iar în regulamentul Omnibus există dispoziții care afirmă că nici măcar nu mai putem să le controlăm. E o adevărată interdicție de control. Iată de ce mi se pare extrem de grav și deloc uh, cum i-am închipuit eu lucrurile. Cea de treia întrebare se referă la statutul funcționarului. La ultima reformă am lucrat foarte mult în comisia noastră. Dacă puteam lămuri promovarea automată la fiecare doi ani. Este în dreptul funcționarilor, însă uh, Um, când vine vorba de salariile superioare în cadrul funcționarilor europeni, lucrurile se, uh, sunt foarte stricte. Din, uh, începând de la postul la de 12, promovările se fac doar pentru uh, persoanele aflate în funcții, în funcții superioare de conducere. Vedem însă că um, aceste interdicții se impun în caracter retroactiv. Am văzut în 2016 există 479 uh, de experți, aproape cu 70% mai mult decât în anii anteriori, 27%, îmi cer scuze. Iar în cadrul uh, asistenților există cu cu 51% mai mult uh, decât în anii anteriori. Aici aș avea nevoie din partea uh, dumneavoastră o clarificare. Aveți cuvântul, domnule comisar, vă rog. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, Întrebarea intensității controalelor și controalele unice, aș dori să spun înainte de toate că mizez pe principiul încrederii la fiecare instituție. Nu sunt a, um, în favoarea principiului neîncredere, dar putem să vorbim, dacă vreți, și de o încredere în neîncredere. Uniunea Europeană în sine nu are o substructură, nu avem uh, entități uh, specialiste la fața locului. Ne folosim de statele membre, de ministerele lor, de birourile lor, de organismele lor, în anumită măsură de personal administrativ al regiunilor și comunilor. Nu putem modifica acest, această realitate. În principiu, suntem uh, așadar uh, orientați în acest sens, indiferent de prevederile legale sau de punerea în aplicare a altor măsuri la nivelul, stat, la nivelul Uniunii Europene. Statele membre respectă și dau curs legilor noastre și le aplică în practică. În caz contrar, Uniunea Europeană nu ar putea acționa. De asemenea, bineînțeles, E un principiu valabil și pentru contabilitate și pentru audit. Mai ales având în vedere că majoritatea programelor sunt cofinanțate. Cu alte cuvinte, marile noastre programe structurale. De obicei, fondurile sunt aprobate atunci când cofinanțarea vine Uh, și uh, din bugetele naționale, regionale sau locale. Cu alte cuvinte, partenerii noștri de la fața locului sunt de asemenea interesați în executarea corectă a proiectului și invest- în investițiile financiare. Au așadar un interes personal. Trebuie de asemenea să recunosc că atunci când uh, identificăm nereguli, dacă primim informații în acest sens. Sau dacă știm că aici și colo se știe că nu a existat uh, voința necesară, atunci organismul de control trebuie controlat. Cu alte cuvinte, intensitatea controlului trebuie să fie una dublă. Sau controlele aleatorii. Atunci trebuie să hotărâm dacă încrederea și-a dovedit uh, valabilitatea sau, din potrivă, încrederea a fost întemeiată de neîncredere. Statistici eronate vor fi corectate sau contingente eronate. Există un echilibru așadar. Nu, ideea nu e de a controla de două, de trei ori, dar în același timp să nu fim naivi. În acest echilibru, Comisia va încerca să desfășoare controle, controle cât se poate de eficiente și de țintite. Care a fost uh, problema actualului CFM? La Consiliul European a fost uh, adoptat uh, cu câteva zile înainte de Crăciun, după care transpunerea în actele juridice de către uh, Comisie a avut nevoie doar de 14 rânduri. Cu alte cuvinte, acest act legislativ a intrat mult mai târziu în vigoare din cauza tergiversărilor. Nu pot însă să accept acest lucru, nu pot să accept ca Comisia, la sfârșitul anului 2017, va avea un CFM pentru șapte sau cinci ani, care uh, începe din 2021, cu alte cuvinte 2018, 2019, 2020 sunt incluse în actualul cadru financiar multianual. O, un interval de 3 ani. Nu mi se pare inteligent, însă a fost, e, e practica, e, legisl- e dreptul financiar pe care l-ați votat dumneavoastră. În decembrie acestui an știam deja despre Brexit, știam despre migrație, despre strategia 2020, despre competitivitatea uh, regiunilor noastre. Știm oare despre această competitivitate în 2025? Eu aș dori ca participanții să fie implicați uh, mult mai intens pe măsură ce se apropie data intrării în vigoare a cadrului financiar viitor. Invers, pot să înțeleg că în acest Parlament, în ultimul an uh, de activitate de mandat, uh, 2018 dorește să poartă consultări referitoare la CFM. Dacă am venit mai târziu, am intrat imediat în alegeri. Cine ar fi așadar urmașul dumneavoastră, viitorul Parlament? Acesta și-ar începe um, activitatea în primul trimestru anului 2019. Dumneavoastră atunci Parlamentul ar pierde un an și jumătate. Sunt dispus să aprofundez subiectul cu dumneavoastră cum putem folosi această axă temporală pentru a optimiza actualul cadru financiar multianual. În ceea ce privește TVA și combaterea fraudei, vrem ca procurorul european să domânească în acest sens competența de a lansa o anchetă penală. E o propunere deja lansată. La Consiliu, însă, spun precaut acest lucru, nu este o inițiativă neapărat salutată de majoritatea statelor membre, pentru a nu spune toate. Problema va fi discutată în următoarele săptămâni și poate în cele din urmă vom primi un răspuns care va spune, luând la cunoștință ce face Consiliul, suntem interesați de biroul Procurorului European sau nu. Cred că până la sfârșitul verii lucrurile se vor clarifica. Încă o dată, EFSI nu poate înlocui, după părerea mea, fondurile structurale. Le poate completa. În cazul EFSI s-a criticat faptul că nu există, nu se reflectă în mod corespunzător distribuția geografică. Cu alte cuvinte, statele membre și regiunile au uh, o pretenție la o parte din acest fond structural, nu au însă drept la garanții sau instrumente financiare din EFSI. Iată de ce vom vedea cum proiecte EFSI nu se vor distribui în mod uniform de-a lungul Uniunii Europene, ci în uh, prim plan se află evaluarea bancară desfășurată de BEI, profitabilitatea, fezabilitatea și rentabilitatea din punct de vedere al băncilor. Iată de ce EFSI nu poate înlocui fondurile structurale. Fondurile structurale vor rămâne în continuare în centru consolidării economice și sociale a regiunilor noastre. Ați discutat despre metoda de calcul a VNB, Irlanda. A fost o întrebare specifică. Sunt uh, dispus atunci ministrul de finanțe sau de externe al Irlandei sau președintele Institutului Irlandez de Statistici îmi uh, vine cu întrebări punctuale asociate acestui subiect, atunci voi analiza în amănunt chestiunea. Știu acum însă că președintele Biroului de Statistică împreună cu Eurostat a depus munca pregătitoare necesară, iar în cele din urmă a prezentat metoda de calcul pentru VNB, metodă stabilită pentru toată lumea, nu s-a stabilit prin votul majorității. Dar, încă o dată, îngrijorarea dumneavoastră este una justificată și știu că Irlanda în ultimii șapte ani a făcut progrese enorme în ceea ce privește reformele structurale și există, în ciuda acestor eforturi, sărăcie în această țară. Uh, dacă, prin urmare, ministrul sau dumneavoastră mă veți întreba cum se calculează VNB pentru Irlanda și pe baza acestuia se aduc, se, calcula, se calculează contribuțiile aferente, vă stau la dispoziție cu detalii frumoase, da, detalii ulterioare. Dacă VNB este instrumentul adecvat, la ora actuală este procedura aplicată, se regăsește în regulamentul bugetar care a fost uh, decisă de Parlament, de Consiliu și de Comisie. Dacă se doresc modificări, atunci uh, acestea trebuie să se regăsească în consultările pentru viitorul CFM. O modificare ar putea să vizeze, de pildă, scăderea ponderii VNB în cadrul resurselor proprii și să se găsească o nouă sursă de finanțare care să completeze, așadar, să vină în completare. subiectul uh, um, dimensiunii de gen, promovării femeilor, echitatea de gen. Într-adevăr, în anii în care numărul funcționarilor de la comisie a trebuit redus anual cu 1%, atunci marja de manevră pentru măsurile referitoare la resursele umane a fost deosebit de redusă. La sfârșitul acestui an, Comisia a atins cota de plină de 5%. Iată, astăzi în uh, cei trei ani care mai rămân din CFM, nu mai prevedem reduceri uh, de posturi, lucru care ne oferă o certă posibilitate pentru promovarea femeilor, dar și pentru angajarea specialiștilor, uh, inginerilor sau informaticienilor. În rest, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a motiva femeile competente, de a le pregăti uh, astfel încât acestea să devină candidată pentru posturi de conducere. Majoritatea angajaților noștri sunt femei, iată, pe termen mediu și având în vedere schimbarea de generații, acestea pot uh, deveni șef de departament, uh, manageri sau uh, în posturile superioare de conducere. Pentru mine, obiectivul de 40% este la fel de important cum a fost și pentru predecesoarea mea. În ceea ce privește ONG-urile, promovăm proiecte de care sunt răspunzătoare ONG-urile, rata specială de erori, o rată sporită de erori sau o raportare deficitară, nu îmi sunt cunoscute. În ceea ce privește control bugetar, înainte de toate, E vorba de controlul intern în cadrul comisiei, înainte de toate. Noi suntem răspunzători pentru uh, o utilizare judicioasă a fondurilor. Există în acest sens funcționari uh, și mecanisme de control și mult timp alocat în acest sens. În al doilea rând, răspunzătoare este Curtea Europeană de Conturi. Lucrăm uh, în contact zilnic cu aceasta, iar Colaborarea noastră trebuie optimizată până la o consultare referitoare la bugetul anual. Iar în al treilea rând, dumneavoastră reprezentați instituția adecvată, tocmai această sală, cred că ne-am întâlnit de șapte sau opt ori în ultimele zile și vă rog în uh, mod excepțional, colegii mei vin la întâlnire dumneavoastră Ehm, de-a lungul anului vă stau la dispoziție când vine vorba de problemele care vizează descărcarea de gestiune sau execuția bugetară. După care există OLAF în ceea ce privește situațiile excepționale. OLAF de, dispune eh, de independență absolută și uh, procurorul european de asemenea iar uh, noi ne mișcăm între aceste 5-6 entități răspunzătoare, încercăm în acest fel să optimizăm transparența totală, iar fiecare um, um așadar să beneficieze în execuția uh, funcțiilor sarcinilor sale de acest sprijin. Iau cât se poate de în serios regulamentul bugetar. Regulamentul bugetar nu reprezintă numărul unu pe lista mea de priorități, ci reprezintă un fundament pentru ca în următoarele săptămâni, cât se poate drept cu atât mai bine, să discutăm cu Consiliul despre ulterioară modernizare și simplificare. Putem uh, organiza o întâlnire cu colegii interesați din comisia dumneavoastră cât se poate de repede, dacă doriți, iar în ceea ce privește limitele promovării la comisie sau o promovare asociată anumitor funcții, cred că aici putem discuta poate um, oferindu-vă completări prin uh, acel consultant uh, special. Mulțumesc foarte mult, vom da curs propunerii dumneavoastră de a coopera cât se poate uh, de strâns cu dumneavoastră. Colega Iala mai are o întrebare. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de toate, doream să-mi cer scuze pentru că, având în vedere că mi-au schimbat o parte din funcții, nu am putut uh, lua parte la prezentarea curții de conturi a domnului Lazaru, cât uh, și la prezentarea domnului comisar Oettinger, căruia îi urez bun venit în rândul acestei comisii. În ceea ce privește raportul Monti, doar am să vă întreb care este importanța pe care dumneavoastră o veți acorda acestui raport. Dar am să mai adaug un lucru. Deși îmi închipui că dumneavoastră acum vă aflați la alt portofoliu, să spun așa, agenda digitală era foarte importantă, însă momentul crucial la care sosiți eh, noi sperăm să puteți lupta și pentru un lucru pe care ne-l reamintește constant Curtea de Conturi și anume că marile ambiții pe care cetățenii le plasează, să spunem, eh, asupra umerilor noștri și ale Comisiei și ai Consiliului, vom putea face acestor solicitări doar dacă bugetul este la înălțime, dacă erorile sunt foarte mari și bugetul foarte mic, atunci uh, situația va fi una complet atipică. Iată de ce raportul Mont este foarte important și felul în care dumneavoastră veți interpreta propunerile care se regăsesc acolo. În continuare, dumneavoastră ajungeți în clipa în care se vorbește despre bugetul axat pe rezultate. Încercăm ca acest buget să aibă o amprentă politică mai mare. Și doar să vă întreb cum vedeți cooperarea necesară cu Curtea de Conturi, astfel încât să nu se ajungă la două metodologii diferite, pentru că acolo ar putea să apară anumite neînțelegeri. Credem că exercițiul este important să fie unul comun, crearea și controlul bugetului eh, de către Curtea de Conturi să fie bazată pe indicatori omogeni. În continuare, relația cu marile ONG-uri, cu ONU și tot ce înseamnă cooperarea la nivel internațional și problemele cu care ne confruntăm în controlarea acelor bugete pe care le împărțim cu marile organizații. Acum uh, suntem deosebit de îngrijorați, de altfel domnul Țeller a punctat acest lucru în această dimineață. Credem că ar fi bine dacă dumneavoastră n ați putea explica cum am uh, putea controla mai bine acest buget necesar de cooperare cu ONU, dar care mult prea adesea nu reușim să îl justificăm contribuabililor europeni. Comisar, Vă rog, domnule comisar. Die Europäische Uniunea Europeană are relații cu multe organizații internaționale. În uh, cadrul uh, european, BERD, UNESCO, ONU, Banca Mondială, Femeiul. Și este clar, peste tot, în toate organizațiile unde suntem membri, sau în care statele noastre membre sunt membri, avem interesul de a ne defini obiectivele și uh, uh, de asemenea încercăm să avem o poziție coerentă, o abordare unitară, să creăm un pachet din interesele statelor membre, la Consiliul de Securitate, la ONU, la FMI. Toate acestea au avut legătură cu criza financiară și femeiul a fost implicat în programele noastre de uh, salvare, în pachetele noastre de salvare cât se poate de profund. Peste tot, uh, uh, unde investim bani, suntem de asemenea responsabili. Este important să fie evidentă utilizarea acestor bani, să fie rezonabilă și să avem informațiile necesare. Deci, când uh, transferăm fonduri băncii mondiale și apoi încheiem proiecte împreună cu Banca Mondială, avem dreptul, inclusiv pentru resursele umanitare și pentru fondurile transmise de la bugetul european, să controlăm eficiența cu care acestea sunt folosite. Un buget axat pe rezultate am avut ocazia de a discuta și cu președintele Elene anul trecut, am fost la Luxemburg și acum câteva zile. Și am uh, discutat cu vreo 20 de membri ai Curții de Conturi și cu domnul Lene uh, și e clar că un buget axat pe rezultate este cât se poate de necesar, pentru că trebuie să ne definim rezultatele împreună atunci când e vorba de condiții comune. Când noi, Comisia, spunem obiectivul nostru este același, acesta, dumneavoastră ziceți nu e altul și apoi Consiliul ne prezintă un al treilea obiectiv. Avem o confuzie la cel mai înalt nivel. Deci, trebuie ca acest lucru să fie lămurit în negocierile bugetare. Comisia face deci o propunere de buget. Să zicem uh, conectarea Europei. Să zicem uh, infrastructura digitală pe care dorim să o stimulăm, să o cofinanțăm. High performance computing sau un cloud de cercetare, fibra de sticlă pentru spațiul rural, uh, gazul, uh, curentul electric, uh, infrastructura stradală, feroviară și așa mai departe. Comisia trebuie să justifice în fiecare caz de ce dorește să aloce o sumă X pe an și cine este responsabil de ce proiecte și ce obiective trebuie atinse prin intermediul lor. Deci vorbim de calculatoare performante pentru întreaga familie de cercetare din Europa. Vorbim de conectarea întregului spațiu rural în următorii 8 ani par și uh, Parlamentul ne spune, bun, aprobăm acești bani pentru că obiectivul este clar. Sau ne spuneți, obiectivul este important, dar nu e atât de important uh, ca altele. Sau ne cereți să modificăm definiția obiectivului. Este dreptul dumneavoastră regal în domeniul bugetar. Și apoi, Curtea de Conturi poate să verifice critic utilizarea costurilor, eficiența, să se vadă dacă prin utilizarea fondurilor europene s-a uh, adus o plus valoare, dacă putem realiza mai mult în acest program la nivel european decât pot realiza statele membre la nivel regional și național. Și apoi se estimează competitivitatea obiectivului, dacă este duce și la apropierea de cetățeni. Deci de toate aceste criterii se ține cont și este bine ca noi să întrebăm Curtea de Conturi anticipat ca să ne asigurăm că rezultatul pe care îl urmărim este privit uh, și evaluat pozitiv uh, de la început de Curtea de Conturi. Raportul Monti mi se pare foarte, foarte important. Vinerea trecută am fost la Consiliu și am fost recunoscător să văd că după prezentarea uh, premierului Monti am, mi s-a permis și mie o prima evaluare. Au fost 22 de intervenții din partea a 22 de reprezentanți, a 22 de reprezentanți ai statelor membre și niciunul nu a fost doar negativ. Foarte mulți au fost constructivi și pozitivi, mulți au exprimat așteptări concrete corelate cu acest subiect și de aceea eu doresc să fac tot ce pot pentru ca în cadrul pachetului nostru CFM să um, pun accentul pe instrumentele subliniate în raportul Monti și, repet, până la urmă nu se poate să nu facem nimic. E vorba de o fereastră de timp, o posibilitate de a extinde ramura de venituri a bugetului european și uh, de a uh, scădea oarecum uh, contribuțiile statelor membre pentru a pune capăt, a, pentru a micșora această diviziune a Europei între plătitori neți și beneficiari neți. Mă întrebați ce se întâmplă cu cheltuielile în perspectiva raportului Monti. Eu cred că situația este Uh, foarte clară și majoritatea celor vizați în Consiliu au uh, susținut acest raport. Mulțumesc! Noi vă mulțumim, aș dori să dau din nou cuvântul Curții de Conturi, inclusiv ca să ne spună ce se va întâmpla după EFSI și informarea cu privire la EFSI. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Accesul la documente la BEI e guvernat de acordul tripartit între Comisie BEI și Curtea de Conturi. Recenta activitate la EFSI a fost un aviz legat de prelungirea EFSI și în acel caz accesul la informații și dosare nu a fost o problemă pentru că nu era auditat. Planificăm în prezent un audit de performanță de EFSI și sperăm că ni se vor da toate documentele necesare, că vom avea acces la toate documentele necesare pentru a lucra la acel audit de performanță. Cu permisiunea dumneavoastră, dacă am luat cuvântul, pe parcursul discuțiilor v-ați referit la auditul unic, optimizarea auditului, un audit solid, existența unor sistem, evitarea duplicării controlelor de mai mulți ani încoace facem apeluri la adresa Comisiei să îmbunătățească activitatea legată de conformare pentru a utiliza mai mult ce fac ei, rezultatele muncilor. Este ceva care reprezintă un obiectiv pentru noi în permanență. Anumite condiții trebuie îndeplinite înainte de a putea utiliza munca altora și pot să vă asigur că noi vom continua să facem aceste rapoarte de audit, le vom prezenta în conformitate cu standardele internaționale și pe baza asigurărilor rezonabile. Mulțumesc. Thank you, Well, I just... Alt vorbitor. Vreau să comentez uh, <clears throat> auditul de performanță bazat pe rezultate. Desigur, Curtea de Conturi face această evaluare cum că ar fi bună, după cum cu este suntem părere că e bine să ai sentimente materne. Și comisia spune că face efortul de unul poate că una e să ai impresia că faci ceva și alta e să faci ceva, într-adevăr. Ideea că, într-adevăr, un auditor, un revizor poate să coopereze în ce privește anumiți indicatori, dar nu dăm și presupun că nici nu se cere, dar în caz că nu dăm aprobări prealabile pentru programe sau sisteme, nu asta face cenzorul de obicei, dar putem ajuta și chiar ajutăm în ce privește auditurile și avizele noastre. Și am precizat disponibilitatea de a lucra cu grupurile tehnice și vom face asta ori de câte ori ni se cere, dar foarte rar ni s-a cerut până acum. Da. Mulțumesc pentru ce ați spus și dăm cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuție, mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport și în special mulțumesc domnului comisar Oettinger pentru că ne-a uh, prezentat propunerea sa și intențiile sale uh, și cred că uh, e important să continuăm pe același ton până la punerea în aplicare. Aș vrea să spun următoarele lucruri. În primul rând, fondurile fiduciare. Aveți dreptate, domnule comisar, când spuneți că cioara uh, din mână e mai bună decât brabia uh, de pe gard, cum se spune în germană. Eu cred că e important să primim de la statele membre fiducia pentru anumite cheltuieli, dacă e mai bine așa atunci să o facem, însă cred că acestea trebuie uh, atent analizate și trebuie să se țină cont de cifrele de la bugetul nostru și să vedem ce plăți fac statele membre, pentru că mi se pare că au fost destul de reticente până acum. Deci cred că mai avem de lucru din această, din această privință. Uh, a doua poveste, ați menționat cofinanțarea la fondurile structurale și acest lucru are sens. Cuvântul cheie este că ce nu costă nimic, nici nu valorează nimic și de aceea statele membre uh, participă la aceste proiecte. Concluzia este că două state membre până în 2020 sunt scutite de contribuții. S-a citat cifra de un miliard uh, Uh, participare financiară. Eu nu am fost convins că este corect și unul din acele state uh, se transformă într-un paradis fiscal. Trebuie să fim atenți la acest lucru. Apoi uh, avem deja următoarea propunere a Comisiei pe masă, tocmai pentru că un nou stat membru încearcă să se elibereze de plățile la uh, fondurile structurale și cere uh, să fie scutit de plățile destinate uh, catastrofelor naturale, consecințelor acestora. Cred că dacă continuăm pe această notă, nu vom mai avea nicio... Uh, nu vom, vor mai fi realiste previziunile bugetare și nici reale. Apoi, uh, Creditele de angajament ar trebui mărite, însă, în schimb, Consiliul are în vedere reducerea ale acestora. La fel, în 2015, din bugetul în curs, o sumă de un miliard a fost returnată statelor donatoare, ceea ce sigur că îi uh, bucură pe ministrii de finanțe, însă sunt niște bani uh, care cu siguranță că vor lipsi din următorul buget pe următorul an. De aceea eu vreau să vă rog uh, să discutăm despre fluxurile de capital atunci când vom discuta următorul buget, ca să ne asigurăm că acestea sunt puse în aplicare cât mai uh, regulat și să putem ajunge la o cheltuire cât mai adecvată a fondurilor. Mulțumesc! Aici se încheie punctul uh, acesta de pe ordinea de zi și audierea domnului comisar. Este important uh, să continuăm, vă mai așteptăm, uh, domnule comisar, raportul îl vom discuta în 27-28 februarie și vă vom ține la curent, domnule comisar. Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, vreau să fac un lucru foarte important pentru mine și anume să-mi iau la revedere de la două persoane, doamna Vitre, directoarea de la Direcția Generală Bugete, care pleacă, uh, iese la pensie mâine. Azi e ultima zi, nu este în sală, însă doresc să-i mulțumesc foarte mult pentru colaborarea de-a lungul anilor și să-i urez toate cele bune pentru următoarea perioadă. Și doresc să mai au la revedere de la încă o persoană pe care majoritatea noastră nici măcar nu o, ști, nu o știți. Eu mâine nu voi fi aici, însă doamna Carmen del Castillo, șefa secretariatului nostru, se transferă de mâine la uh, serviciul de protocol al noului uh, președinte al Parlamentului. Doamnă Castillo, mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Uh, cred că este o surpriză pentru toată lumea, inclusiv cei din secretariat, însă la așa este bugetul uh, creează mult haos, ați, ne-ați ajutat foarte mult, ați fost o persoană foarte bună și, sincer, e greu de conceput controlul bugetar fără dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult. Că sper să găsim un uh, moment să ne putem lua la revedere uh, la un pahar de vin uh, și ați făcut foarte multe și noi vă mulțumim foarte mult. Noi suntem aleși de contribuabili, de cetățeni și dumneavoastră ați slujit, i-ați slujit tot pe aceștia foarte bine. Trebuie să mai spun și că îmi vei lipsi foarte mult pentru că am avut o colaborare excelentă. Doresc acum să trecem la următorul punct, punctul 10. Controlul BEI, Colegul Ali este raportorul nostru și îl rugăm acum să-și prezinte raportul. Îmi pare rău, e foarte frig aici, nu putem decât să răcim. Domnul Ali. Mă duc și eu în pauză. Nu? Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați uh, colegi, Banca Europeană pentru Investiții e un partener uh, finanțator uh, de durată pentru instituții europene participă la coeziunea socială, dezvoltarea regională pentru investiții dedicate și instrumentele de resurse. Fondul European pentru Investiții și Fondul European pentru Investiții Strategice joacă un rol cheie în uh, completarea intervențiilor BEI. Efectul de catalizator al uh, strângerii fondurilor BEI e element definitoriu pentru a defini valoare europeană și a asigura că Europa rămâne actor uh, <clears throat> în linia întâi pe plan modern în ce privește competitivitatea, inovarea, infrastructura și atractivitatea. Țin cont de toate cele mai sus, aș vrea să vă atrag atenția asupra principalelor elemente ale raportului. În primul rând, mărirea durabilității politicii de investiții a BEI. În 2015 s-au semnat 77,5 miliarde de euro pentru operațiuni în care 69,7 miliarde de euro <clears throat> s-au dus în statele membre ale Uniunii și 7,8 miliarde în afara Uniunii Europene. Aici ar trebui să menționăm importanța coerenței activității de finanțare BEI cu strategia la Uniunea Europene și domeniile de prioritate politică. BEI e actul necesar pentru revitalizarea economiei europene pentru a maximiza eficacitatea, rentabilitatea resurselor financiare disponibile. It is necessary EIB systematically to pay... E nevoie ca BEI să acorde atenție permanentă efectelor pe termen mediu și îndelungat când definește obiectivele să investească în programe de importanță sistematică pe termen îndelungat. E nevoie de a accelera redresarea economică și de a ajuta anumite sectoare din economie și zone geografice să recupereze întârzierile, dar e nevoie de o abordare echilibrată, dinamică și cu o distribuție transparentă geografică și a sumelor investite în statele membre Uniunii băncile omologe din statele membre pentru a facilita participarea IMM-urilor ar trebui să acționeze în așa fel încât să nu complice și mai mult criteriile și regulile. În al doilea rând, monitorizarea impactului BEI în implementarea domeniilor publice cheie, raportul la rezultate și impactul operațiunilor BEI în interiorul Uniunii Europene în anul 2015 dovedește că investițiile sunt în domeniile cheie. Inovare, competențe, infrastructură, mediu, IMM-uri. B. Ar trebui să continue să-și definească indicatorii de monitorizare, în special în ce privește contribuția politicilor Uniunii Europene. În al treilea rând, monitorizarea plus valorii EFSI și a caracterului de acționalitate. EFSI își propune să aibă efect de pârghie într-un total de 315 miliarde de euro în investiții suplimentare, noi proiecte, iar BEI, grupul, dezvoltă noi produse care vor permite asumarea de riscuri mai mari. În această privință, investițiile care se concentrează pe a, rezultate trebuie să fie avute în vedere de Comitetul privind investițiile pentru a identifica proiecte bine țintite în ce privește contribuția acestora la creștere economică, la crearea de locuri de muncă și să aibă o imagine de ansamblu generală privind la adiționalitate, plus valoare și coerență cu politicile Uniunii. În al patrulea rând, aprofundarea transparenței responsabilității BEI sunt condiții prealabile pentru mai bună guvernanță corporatistă. Operațiunile BEI trebuie să fie însoțite de o mai mare transparență și o responsabilitate mărită pentru a asigura un adevărat control public cu privire la activitățile sale, la selecția de proiecte și prioritățile de finanțare. Transparența în implementarea politicilor Uniunii Europene duce nu doar la consolidarea responsabilității, credibilității corporatiste a BEI, ci contribuie și la mărirea eficacității și durabilității proiectelor finanțate împreună cu abordarea de toleranță zero față de fraudă și corupție în uh, portofoliul de împrumuturi important ca BEI să-și urmărească lupta împotriva evaziunii fiscale, a fraudei fiscale și evitării plății taxelor și impozitelor, ca și împotriva spălării banilor. Țin cont de rolul BEI în finanțarea unui spectru larg de activități și în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene și importanța acestei finanțări pentru creșterea economică, e important ca aceste instituții să desfășoare activitățile la cel mai înalt nivel uh, posibil. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Ali. Poate că ați observat că doamna Gresle a plecat din sală și am preluat eu președinția. Doamna Gresle are o întâlnire foarte importantă. <clears throat> Vreau să știu acum, după observațiile domnului raportor, să dau șansa celor de la BEI să comenteze și unii colegi care tocmai au venit de la BEI Doriți să luați cuvântul? Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Credeam că în altă ordine o să intervenim. Întâi să auzim ce au de spus uh, deputații și eu să răspund. O să vă dau șansa să răspundeți și la sfârșit, nu vă îngrijorați. Bine, atunci doar niște scurte comentarii la început. Cred că aș vrea să vă mulțumesc, domnule președinte, că ne-ați invitat și ne-ați dat cuvântul. Apreciem în mod deosebit uh, activitatea domnului Ali în uh, întocmirea acestui raport. Desigur că sunt chestiuni care revin, sunt uh, subiecte care poate o să revină și în discuțiile de astăzi. De obicei e vorba despre distribuția regională a împrumuturilor noastre, mai ales a împrumuturilor EFSI. Aș vrea doar să reamintesc că, desigur, nu avem uh, cote naționale, EFSI <clears throat> nu e o politică de coeziune, nu există pachete financiare pentru statele membre, dar uh, avem obiective de politică publică ale Uniunii Europene sau ale EFSI pe care le tratăm cu mare seriozitate. Vrem să atingem aceste obiective, deci mai multe investiții în întreaga Uniune Europeană, în toate cele 28 de state membre și Asta se află în centrul activității noastre, atât în ce privește elaborarea de diverse produse și instrumente de pilonul 1 de investiții în planul Juncker, dar și în ce privește serviciile de consultanță pe care le prestează BEI. Aș vrea doar să reamintesc că ...2016 a fost un an foarte bun pentru BEI a avut performanță record în ce privește IMM-urile, alte 3 miliarde de euro de finanțare. Concret înseamnă că am sprijinit peste 300 de mii de firme mai mici care au 4,4 milioane de angajați, aproape 20 de miliarde de euro s-au dus în infrastructură, peste 55 de milioane de oameni au beneficiat în regiuni mai puțin avansate economic, inclusiv în Slovacia, România și Portugalia. 17 milioane aproximativ s-au dus în proiecte de mediu înconjurător. De exemplu, am sprijinit apă potabilă mai sigură pentru 25 de milioane de oameni în întreaga lume, apoi în inovare peste 13 miliarde de euro, printre altele, ceea ce dă posibilitate la 11 milioane de conexiuni uh, digitale de mare viteză. Știu că uneori datele sunt plicticoase când sunt prezentate, dar aș vrea să subliniez pur și simplu că Bay face și un efort extraordinar în această perioadă extraordinară pentru Uniunea Europeană să ating obiective pe diverse fronturi și ne tratăm îndatoririle de a mări investiții în Uniunea Europeană ca și de a sprijini politica externă a Uniunii Europene cu diverse instrumente și tratăm cu mare seriozitate și ținem foarte mult la această parte a activității noastre. Aș mai vrea doar să semnalez că ne bucurăm să vedem în raport. E o chestiune legată de transparență care e în centrul discuțiilor noastre în Comisia de Control Bugetar și aș vrea să semnalez că suntem mulțumiți de raportul publicat în noiembrie de către Transparency International, care felicită Banca în general pentru nivelul ridicat de transparență și pentru progrese în mai multe domenii legate de integritate și uh, responsabilitate. Luăm notă și de recomandările făcute de Transparency International și le vom acorda cea mai mare atenție. Aș vrea să spun de asemenea că poate în legătură cu alte chestiuni o să am ocazia să comentez puțin mai târziu, dar vreau să reamintesc că după schimbul de păreri pe care l-a avut uh, Comisia Parlamentară cu vicepreședintele McDowell, am transmis în scris răspuns la mai multe întrebări care ne-au fost adresate, în special de către domnul Pirinski și alți eurodeputați. Vă mulțumesc. Mulțumim. O să vă dau o șansă să reveniți, să răspundeți la întrebări spre sfârșitul dezbaterii. Acum o să le dau deputaților posibilitatea să intervină și, în primul rând, raportorii numără, domnul Novakov de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc colegului raportori pentru munca și devotamentul la acest raport atât de echilibrat, bine pregătit. Recunosc importanța băncii, mai ales acum când trebuie să ne revenim și să eliminăm consecințele crizei împreună cu rolul crucial pe care îl joacă banca. Cred că și Parlamentul are acest rol foarte important de a monitoriza și a ajuta BEI să-și îmbunătățească produsele și servicii. În ce privește îmbunătățirea, văd ceva spațiu de îmbunătățire. În ce privește investițiile externe, mă gândesc că cam 10% din portofoliul BEI merge în afara Uniunii Europene. Desigur că asta se întâmplă în mandatul Comisiei Europene și M-ar interesa să văd niște rezultate concrete, cum investițiile BEI de acolo contribuie la prioritățile Uniunii Europene, de exemplu, și la edificarea de capacitate locală. Trebuie să vă spun că salut eforturile BEI de a oferi diverse tipuri de instrumente pentru diverse tipuri de companii în ce privește operațiunile sale în Uniunii, în Uniunea Europeană, eforturile BEI de a dezvolta și ajuta companii înainte de a începe activitatea în fază de startup. E bine să avem întreprinderi mici și mijlocii care sunt coloana, economi- sunt coloana vertebrală a economiei europene. Sprijinul pentru ele de o importanță deosebită. Cred că e înțelept să îmbunătățim, să dezvoltăm mai bine comunicarea contribuției și rezultatelor BEI, în special în statele membre, pentru că uneori, deși proiectele sunt foarte importante și îmbunătățesc viața oamenilor și țările sunt mai bogate, oamenii nu știu de faptul că sprijinul vine de la BEI. Deci o mai bună comunicare în acest sens ar putea să ajute vă sugerez o analiză a serviciilor financiare BEI. Să spunem că e bine să comparăm care e costul serviciilor BEI în comparație cu unele instituții private sau cu unele bănci comerciale. Ar fi interesant să vedem costul exact pentru intermediari și contribuția investițiilor BEI la piețele financiare în statele membre exemplu, în ce privește politica de coeziune, un capitol specific din raportul anual ar putea să fie consacrat modul în care BEI ajută la atingerea celor 11 obiective tematice din politica de coeziune în legătură cu modul de implementare a strategiei Europa 2020. Sunt convins că faceți asta, dar un capitol aparte ar fi de interes pentru noi și colegii de la Comisia Regii, în egală măsură. BEI și auditul. Un audit eficient BEI este posibilitatea nu de a pedepsi, ci de a identifica probleme de bază legate de birocrație, lipsă de asistență tehnică uneori pentru intermediari, pentru a îmbunătăți capacitatea statelor membre de a avea o performanță mai bună cu instrumentele financiare, pentru că vedem că instrumentele financiare gestionate de BEI uh, sunt tot mai importante pentru statele membre și în sectoare ale economiei nu sunt capabile să fie sprijinite din alte surse, cum ar fi granturile. În fine, dar de egală importanță, am citit raportul Transparency International cu privire la BEI. Acolo se spune că sunt doar trei companii din Uniunea Europeană care nu au voie să depună proiecte la BEI pentru că sunt banuite de corupție. Am citit un studiu legat de Banca Mondială cu un domeniu de activitate mult mai mare, unde sunt vreo 500-600 de companii cum uh, priviți dumneavoastră situația? Credeți că doar trei companii din Uniunea Europeană chiar au probleme cu legea? Sau nu ține de practica dumneavoastră să interziceți companiilor să participe la ofertele de proiecte? Acesta era tot din partea. Mulțumim. Acum domnul Pirinski. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să-i mulțumesc domnului Ali pentru raportul cuprinzător și care <clears throat> atinge toate punctele importante care au mai fost discutate în comisia noastră și în exerciții anterioare, examinând activitățile anuale ale Băncii Europene pentru Investiții și rezoluțiile adoptate de Parlamentul European pe acest subiect. Aș vrea de asemenea să-mi exprim recunoștința față de reprezentanții băncii pentru reacția lor, pentru răspunsurile la întrebările pe care le-am adresat și pentru contribuțiile în continuare pe care le fac față de publicul larg. Aș vrea să mă refer la trei chestiuni de bază, domnule președinte. Unul a fost deja menționat și este oarecum distribuția geografică, dar în termen mai general de politică. Sarcina din obligațiile pe care le dă tratatul Băncii Europene de Investiții de a contribui la coeziunea socială, economică și teritorială nu e foarte corect să spunem că banca ar funcționa oarecum de la proiect la proiect, fără obligații clare de a urmări anumite priorități de politică din tratate, în special din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, unde există articolul 309 care dă mandat băncii să contribuie la eh, dezvoltare echilibrată și continuă în interesul Uniunii, în special pentru a facilita finanțarea de proiecte de dezvoltare a regiunilor mai puțin dezvoltate, lucru care e concretizat și mai mult într-un protocol 28 la tratat, unde Există o formulare clară care precizează că banca ar trebui să continue să dezvolte sau să consacre majoritatea resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială. Am acoperit acest teren și în rapoarte anterioare, raportul privind 2014 face trimitere la faptul că banca și-a schimbat gama de obiective de politică în 2016, în perioada 2014-2016, diferă de 2015-2017. Unul dintre obiectivele de politică era înainte în mod explicit coeziunea, ceea ce s-a transformat acum ca activitate <clears throat> generală, orizontală și un obiectiv specific de politică. În acel raport pentru 2014 era un apel ca banca să furnizeze mai multe informații și date cu privire la rezultatele obținute prin transferul sau exercitarea acestei priorități la nivel orizontal. Nu ezităm în comisia noastră, în special, să examinăm date de fapt, asta ne și așteptăm, să avem datele necesare. În această privință a existat un apel în acea rezoluție adoptată, cred, în aprilie anul trecut, tocmai pentru a cere băncii să-și alinieze raportările legate de funcționarea sau operațiunile din interiorul Uniunii cu cele din afara Uniunii. Dar raportul din 2015, bazat pe valoarea pe trei piloni, nu are exemple concrete legate de rezultatele obținute prin investițiile BEI și există o lipsă de raportare cuprinzătoare privind investițiile în coeziune și cu privire la rezultatele obținute de astfel de investiții. Se pare, prin urmare, că schimbarea obiectivelor de politică și transferarea coeziunii transformarea în ceva orizontal uh, diluează această sarcină importantă a BEI de a sprijini coeziunea și, prin urmare, există motive întemeiate, cred eu, să cerem băncii să-și revizuiască obiectivele de politică, structura acestora să le alinieze mai bine sarcinilor atribuite băncii prin tratate, și anume de a sprijini coeziunea în Uniunea Europeană în maniera explicită și orientată spre priorități. Al doilea subiect are de-a face în mod clar cu preocupările legate de transparență, responsabilitate, control, guvernanță. Aceste chestiuni sunt întotdeauna valabile și trebuie să recunoaștem că BEI a întreprins uh, pași importanti, semnificativi, pentru a veni întâmpinarea grijorărilor exprimate în trecut. Cu toate acestea, există două aspecte care mai au nevoie, consider eu, de atenție în continuare. Unu, Această chestiune, domnule președinte, a apelului pentru un aranjament formal între Parlament și BEI care să stabilească un dialog structurat, uh, regulat între președintele băncii și Parlamentul European, care să permită un control uh, permanent parlamentar cu gradul necesar de actualizare a informațiilor pe lângă toate celelalte pentru a evita neînțelegerile și uh, interpretările eronate sau măcar a le reduce la un minim. Există articolul 17, alinatul 5 din regulamentul EFSI din 2015, care prevede încheierea unui acord între Parlament și BEI, tocmai uh, pe tema acestei părți activităților băncii. Și apoi există îngrijorarea legată de conflictele de interes care a existat și există, a fost a uh, avut în vedere pe diverse căi în rezoluția din 2014 sau pentru activitățile din 2014 a fost menționată în legătură cu parteneriatele public-privat, dar consider că și în lumina scrisorii ombudsmanului adresată băncii și care acoperă cu siguranță acest tip de îngrijorări Există acest punct slab alarmant la BEI de prevenire a conflictelor de interese la nivelul uh, Consiliului de Administrație, al Bordului de Director și al Consiliului de Conducere în sensul ca membrii acestor organisme, Consiliul de Conducere, sunt implicați în decizii legate de proiecte care vin din țările lor de origine sau care ajută țările lor de origine și sunt gata să reacționez imediat și vă mulțumesc tuturor pentru atenție, domnule președinte. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor de pe domnul Flanagan. Um, uh, thank you very much and thanks. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră, domnule Ali. Se pare că o bancă extraordinară ar trebui să ofere în principal deschidere, transparență și să fie o instituție de încredere. Iar dacă raportul uh, Transparența Internațională sugerează că există un potențial conflict de interes în ceea ce privește vicepreședinții BEI, nu e un potențial conflict, ci e clar un conflict. Și trebuie să schimbăm acest lucru în mod evident. Această bancă exclude doar trei entități, în timp ce Banca Mondială are 820. Este clar că trebuie să se furnizeze o explicație justificată de ce Banca Mondială ar proceda în acest fel și de ce ar trebui să nu mai avem încredere în toate aceste persoane care îi se adresează. Am o întrebare deosebită pentru, boi, pentru BEI în ceea ce privește finanțarea pentru IMM-uri. Și anume, mm, entitatea bancară strategică pentru Irlanda agricultorilor li s-a spus că pot folosi această, uh, împrumuturile de la această entitate pentru a construi, de pildă, infrastructura necesară, însă nu pot folosi, nu pot lua cu împrumut fonduri de la această entitate pentru a achiziționa, de pildă, animale. Puteți să-mi spuneți de ce nu? Mai am încă multe observații uh, referitoare la raportul dumneavoastră, domnule Ali, pe care vi le voi trimite în scris. Vă mulțumesc, domnule Flanagan, pentru că ați fost atât de succint. Domnul Taran. Aș dori să-i mulțumesc și eu domnului Ali pentru activitatea dumnealui la adresa acestui raport atât de important și pentru a vă da doar uh, un gust uh, referitor la amendamentele mele, am să mă axez asupra trei aspecte. Îndeosebi, uh, în, în primul rând, având în vedere acordul climatic de la Paris, aș dori să văd cum BEI pune capăt uh, investițiilor în combustibilii fosili și își redirecționează investițiile înspre acele proiecte care își aduc aportul real la uh, reducerea schimbărilor climatice. În al doilea rând, BEI ar trebui să publice rezultatul propriilor anchete în uh, ceea ce privește 17 împrumuturi care au un cuantum total de 7 miliarde de euro acordate grupului Volkswagen între 2005 și 2015. Dintre acestea, 14 împrumuturi uh, urmăreau eficient, un consum eficient de combustibil și reducerea emisiilor, iar 5 au fost clasificate drept inițiative climatice. Iată, un lucru care este pentru mine și grupul meu deosebit de important. În continuare, în al treilea rând, cred că ar fi deosebit de util dacă BEI ar înceta să financeze și să distribuie împrumuturi unor proiecte care fac obiectul unor anchete la nivel național sau anchete OLAF, um, unde există suspiciuni de corupție sau fraudă. Iată așadar uh, punctele care vor face obiectul amendamentelor mele viitoare. Cele din urmă, domnul Vali. Mulțumesc, uh, domnule președinte, foarte succint și eu îi mulțumesc domnului raportor Ali pentru activitatea dumneavoastră asupra acestui raport. Există câteva puncte unde împreună cu colegii vom, vom încerca să venim cu îmbunătățiri din considerente de politică. Credem că Trebuie să venim cu o evaluare mai uh, fidelă care să se desfășoare însă în mod independent de BEI. Să analizăm îndeosebi impactul de mediu și social al noilor fonduri, precum Fondul Strategic de Investiții. Acesta se pare că achită numeroase investiții care nu sunt sustenabile din punct de vedere ecologic, dar care au fost demarate înainte ca fondul să investească în ele. Există câteva observații așadar în acest sens. Trebuie de asemenea să se desfășoare o evaluare independentă a acestor fonduri. Transparența este absolut necesară. Trebuie să ne aliniem la cele mai înalte standarde de transparență care guvernează proiectele financiare în ceea ce privește agențiile contractante și subcontractante. Acolo, bineînțeles, există riscul uh, unor activități criminale sau uh, de spălare de bani, iar în cele din urmă, pentru acele proiecte care se desfășoară în afara în Uniunea Europene există riscul uh, unor paradisuri fiscale și companiile care recurg la serviciile acestora. Vom spune câte ceva și despre asta. Privind conflictul de interese, fiecare instituție ar trebui să se alinieze la cele mai alte standarde pentru a evita în acest fel uh, conflictul de interese. Cred că cetățenii europeni uh, fac solicitări rezonabile în acest sens și voi trimite amendamente privind aceste puncte. Ca de obicei, în această comisie, cred că la sfârșitul zilei vom ajunge la un bun raport care va permite BEI să-și facă treaba mai bine. Mulțumesc! Poate acum putem ruga comisia să ne dea observațiile. Cred că domnul Soto reprezintă comisia. Aș dori să vă spun că Comisia salută realizările BEI în 2015 și că recunoaștem faptul că BEI joacă un rol important în sprijinirea redresării economice a Uniunii Europene, joacă un rol uh, de catalizator în ceea ce privește uh, remedierea problemelor privind investițiile în Europa. Există un punct în raport uh, foarte încurajator, îl sprijinim, Considerăm de asemenea că finanțarea joacă un rol crucial. Aș dori însă să scot în evidență că inițiativele BEI și și a Fondului European de Investiții trebuie să fie complementare. Comisia a lucrat îndeaproape cu BEI în 2015 cât și în politicile de um, inițiativă externă. Salutăm contribuția pe care a dus o Bay în combaterea cauzelor uh, care stau la baza fluxurilor migratorii. Salutăm inițiativa Bay și planul de investiții extern. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Haideți să revenim la Bay. observații finale sau dacă doriți să răspundeți la întrebările care au fost ridicate. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, um, au fost uh, făcute o serie de observații și uh, s-au adresat destul de multe întrebări. Voi încerca să fac tot ce am putință pentru a răspunde ce puțin la o parte dintre acestea. O altă parte poate va avea nevoie de clarificări ulterioare, de pildă întrebarea domnului Flanagan în ceea ce privește ajutoarele de stat și agricultură. Nu știu sincer la ce se referă, dar poate putem continua dialogul și putem veni cu lămuriri ulterioare. Însă, din ce am înțeles, cred că mai degrabă trebuie să întrebați Comisia Europeană și nu pe noi, dar uh, oricum vă stăm la dispoziție dacă putem să uh, clarificăm îndoielile dumneavoastră. Ar trebui poate să încep prin a spune prin a răspunde la întrebarea domnului Novakov, și anume, într-adevăr, 10% din împrumuturile noastre merg uh, an de an în afara Uniunii Europene. O parte vi, vine de la garanția bugetară a Uniunii Europene, dar o nu toată partea, recur, uh, recurgem și la facilitatea noastră de finanțare. Cu alte cuvinte, noi ne asumăm riscul. Bineînțeles, urmărim prioritățile Uniunii Europene. Nu e nevoie să precizăm că ne aliniem la acțiunea Serviciului European de Acțiune Externă și la Comisia Europeană, la prioritățile stabilite pentru diferitele regiuni și diferitele țări. De pildă, adesea birourile noastre sunt găzduite de delegațiile Uniunii Europene. De asemenea, dacă priviți strategia globală a Uniunii Europene și nu doar uh, documentul referitor la diplomația europeană, redactat de doamna Mogherini și care a fost prezentat în luna iunie anului trecut, veți observa că BEI joacă un rol important în ceea ce privește efortul, europe, efortul diplomatic european și cred că documentele care vor fi publicate în acest an de Serviciul de Acțiune Externă vor dovedi exact același lucru și anume că BEI reprezintă unul din pilonii uh, politicii externe a Uniunii Europene. În ceea ce privește vizibilitatea și comunicarea, bineînțeles, um, aici întotdeauna mai e ceva de făcut. Dar încercăm și suntem convinși că politica noastră întotdeauna mizează pe faptul că, că programele noastre sunt programe și proiecte europene. Pentru noi nu e o problemă. Aș spune că uneori e greu poate să explicăm diplomaților uh, faptul că BEI ar trebui să fie privit și de către ei ca un instrument al politicii externe a Uniunii Europene, dar asta e o altă poveste. Oricum, e una din îngrijorările noastre, și anume latura referitoare la comunicare. Dacă vreți să faceți o comparație cu costurile băncilor private sau investițiilor private în statele membre, cred că depinde foarte mult de piață ca în cazul oricărei investiții. Dacă, de pildă, vă orientați înspre piața Germaniei sau țările de jos, costul finanțării B ar putea să fie mai apropiat de finanțarea de la alte instituții financiare, dar dacă mergeți în Bulgaria, de pildă, acolo cred că veți constata că există o deosebire. Dacă mergeți poate în alte țări, e o deosebire. Dacă mergeți în Italia, la fel. Și mult prea adesea nu e vorba de preț, ci e vorba de randamentul pe care poți să-l oferi uh, unui împrumut din partea unei bănci comerciale, nu vei primi aceleași condiții ca din partea BEI și pot să fiu uh, convins. Dacă ai o companie în uh, Bulgaria, nu vei primi de pildă finanțare pe 12 ani de la o bancă comercială. E clar. Dacă însă beneficiezi de finanțare din partea BEI, bineînțeles dacă e o mică companie, prin intermediul unei bănci locale, condițiile respective vor fi mult mai interesante. Asistența tehnică. Cred că furnizăm uh, în măsura posibilului, avem un buget pentru asistența tehnică. Dacă dispunem de acel buget, îl folosim. Iată de ce și în cadrul EFSI, așa numitul uh, organ de consultare EFSI, au apărut tot mai multe întrebări, există tot mai multe solicitări care sunt uh, gestionate, există și date în această privință pe care vi le putem pune la dispoziție dacă sunteți interesați. Nu putem însă promite că vom deschide birouri peste tot, în fiecare regiune a Uniunii Europene, pentru a oferi consultanță companiilor locale. Noi trebuie să fim prezenți acolo unde e nevoie de serviciile noastre. Pentru a vă da un exemplu. Doram să fim prezenți în România și Bulgaria, dar nu simțim nevoia de a fi prezenți poate în alt colț al Uniunii Europene, pentru că actorii care promovează proiectele la nivel local se descurcă foarte bine fără ajutorul nostru. Ar trebui să fie foarte clar că totul uh, ar trebui să depindă de cerere, nu ar trebui să fie un monstru administrativ care să decidă că deschidem birouri peste tot, pentru că nu e eficace din punct de vedere al costurilor, nu suntem o entitate politică și nu ar trebui noi să ne fluturăm steagul în fiecare colț al Uniunii Europene. În legătură cu distribuirea geografică, și încerc să răspund domnului Pirinski. A, mă scuzați, ați avut o întrebare în legătură cu Parlamentul. Uh, nu sunt uh, convins că vă putem da un răspuns, dar dacă nu, vom clarifica situația și uh, vom reveni, pentru că cred că acest subiect merită un răspuns cât mai clar. În legătură cu distribuția geografică, sigur că totdeauna vor fi probleme. Pentru că la EFSI, de exemplu. Avem de a face cu un instrument condus de piață. Nu are obiectivul de a oferi uh, fonduri naționale specifice. Nu este ca la politica de coeziune. Și uh, dintr-un punct de vedere nu sunt de acord cu domnul Pirinski, vreau să spun foarte clar. Uh, eu cred că BEI face o treabă foarte bună la coeziune. Dacă mi-amintesc eu bine, în 2016 am avut împrumuturi de 11 miliarde corelate cu fondurile de coeziune. Îmi pare rău, dar toată lumea are propriile limite. Eu vin din Polonia. În Polonia, la biroul BEI, avem 31 de persoane care se ocupă de o zonă mult mai largă decât Polonia, pentru că se ocupă de diferite proiecte în întreaga regiune dintr-un anume punct de vedere. Uh, spun asta pentru că este vorba exact despre coeziune. Sincer, nu aș înțelege o acuzație adresată BEI uh, în legătură cu coeziunea. Ce știu eu este că avem angajamentul de a colabora cu statele membre și cu Comisia pentru a oferi coeziune teritorială și socială și economică. Punct. Și aș mai spune și că noi nu ne asumăm nicio poziție. Cred că la Parlament aveți poate dubii legate de viitorul politicii de coeziune, dat fiind Brexitul și presiunea mare asupra bugetului european de a se face mai multe cu mai puțin bani. Înțeleg pe deplin aceste preocupări, însă Nu suntem noi de vină pentru asta. E o discuție pe care trebuie să o purtați cu statele membre când va veni vremea CFM. Dacă vreți să dovediți că instrumentele naționale nu funcționează, mă tem că va fi o luptă anevoioasă. Nu cred că ne putem aștepta ca granturile să înlocuiască în curând instrumentele financiare acolo unde acestea există. Însă nu suntem părtinitori în legătură cu uh, viitorul politicii de coeziune. Dorim să contribuim la un viitor pozitiv pentru politica de coeziune și dorim să punem în aplicare tot ce vor uh, decide statele membre și Parlamentul în legătură cu viitorul CFM. Îmi pare că vorbiți de 10 minute și n-ați răspuns domnului Pirinski. Vreau să vă rog să accelerați, pentru că mai avem un punct important pe ordinea de zi. Da, da, mă scuzați. Acordul cu Parlamentul European. Am propus Parlamentul European în 2014 să stabilim un acord și nu ne-ați dat un răspuns de atunci. Un acord în legătură cu EFSI, domnul Pirinski cred că știe cu siguranță că acesta este blocat de șase luni, să dau nume, nu ar fi frumos, nu, să dau nume ale deputaților uh, care au fost responsabili. Cert este că așteptăm de aproape un an să-l punem în practică și sper că în curând să ajungem la un acord cu Parlamentul European în legătură cu confidențialitatea. M-aș bucura foarte mult, însă nu la noi a fost mingea, ca să spun așa. În legătură cu Volkswagen, Uh, combustibilii fosili mai întâi. Combustibilii fosili vor juca un rol în mixul energetic UE uh, până în 2050, așa cum s-a stabilit în foaia de parcurs. Banca respectă și va respecta în continuare politica UE în acest sens și avem garanții puternice ca să asigurăm uh, sustenabilitatea și viabilitatea economică a împrumuturilor noastre. De exemplu, făcând un screening al tuturor împrumuturilor față de prețurile la carbon și uh, performanța economică. De asemenea, aș vrea să mai spun că suntem cel mai mare creditor multilateral pe plan internațional. Cred că e foarte clar ce fel de politică avem în UE și în afara UE. În legătură cu Volkswagen, sigur că ne-au uh, preocupat aceste acuzații de potențial comportament fraudulos din partea Volkswagen. La ora actuală nu putem exclude o legătură între cele trei operațiuni BEI destinate Volkswagen și activitățile investigate însă trebuie să decidem dacă s-a făcut abuz de fondurile BEI. Din informațiile pe care le avem până acum, nicio altă operațiune BEI nu are legătură cu acestea. De când s-au făcut acuzațiile privind Volkswagen în septembrie 2015, BEI a decis să nu acorde credite noi Volkswagen deocamdată. Pe de altă parte, am uh, făcut multe investiții la Volkswagen și la alți uh, producători de mașini. Nu putem să negăm acest lucru. Cred că ar fi bine să mă opresc aici. Am să încerc să răspund și la câteva din celelalte întrebări în scris. Domnule președinte, mulțumesc pentru răbdare. Mulțumesc pentru răspunsul detaliat. Îi dau acum cuvântul domnului Ali, raportorul, pentru o scurtă încheiere. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, doresc să mulțumesc tuturor colegilor din toate grupurile politice pentru contribuțiile la discuție. Eu sunt deschis la propuneri de amendamente pentru a finaliza raportul și de asemenea vreau să mulțumesc uh, conducerii BEI pentru că au reacționat rapid, ne-au furnizat informațiile cerute pentru acest raport. Și în discuția de aici, BEI a menționat uh, anumite întrebări. Cred că e important să sporim dialogul între BEI și Parlamentul European. Să avem întâlniri mai des ca să fim mai bine informați. Dacă colegii mei și dacă colegii mei pun anumite întrebări, acestea vin din statele membre pe care colegii le reprezintă. Și deci, cred că ar fi bine pe viitor să avem o cooperare ameliorată între Parlamentul European și Banca Europeană de Investiții. Este vorba de cea mai mare bancă publică de investiții care ajută instituțiile europene să-și aducă contribuția la procesul de integrare europeană. Sunteți o bancă, acordați împrumuturi întreprinderilor, însă vedem că apar probleme uh, legate de băncile omologe din statele membre care complică criteriile și devine foarte greu să fie accesate aceste posibilități uh, din cauza băncilor omologe din statele membre. E foarte greu pentru IMM-uri să aibă acces să meargă la sediul central BEI. Aș dori să mulțumesc și administratorului care s-a ocupat de raport, domnul Olivier, care a făcut o treabă grozavă. Vreau să mulțumesc asistenților mei și încă o dată vă stau la dispoziție pentru orice propuneri de finalizare a raportului ca să avem un raport cât mai bun și încă o dată mulțumesc uh, celor de la BEI. Mulțumesc, domnule Ali, pentru comentarii. Vreau să vă amintesc că termenul de depunere de amendamente este 6 februarie. Aici se încheie acest punct de pe ordinea de zi și trecem la ultimul punct. Cred că știți că am schimbat ordinea de zi și ultimul punct de astăzi este raportul privind protecția intereselor financiare pe 2015. Raportoarea este doamna Pitera, pe care o rog să prezinte raportul. Dziękuję, panie przewodniczący. <clears throat> Ochrona inter... Mulțumesc, domnule președinte protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene este obligatorie și este o misiune importantă a Uniunii Europene. Foarte multe instituții participă la întregul proces. Comisia Europeană, OLAF, Curtea de Conturi, Europol și Eurojust, organul de cooperare judiciară al Uniunii Europene, toate aceste foruri se străduiesc să-și îndeplinească misiunile în contextul competențelor lor și să colaboreze și cu organele respective de resort din statele membre. Deci, de uh, o bună punere în aplicare a acestui uh, capitol depinde protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Și uh, un element foarte important care depinde de uh, protecția intereselor financiare este încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. Munca pe plan administrativ, tehnic, este foarte dificilă în statele membre și la nivelul organelor Uniunii Europene. Avem un sistem fiscal destul de confuz, mai ales în ceea ce privește tranzacțiile internaționale. Uh, de aceea trebuie să analizăm toate elementele în permanență. S-a vorbit despre o sporire a uh, neregul, neregulilor. Însă, acest fapt este cât se poate de îngrijorător. S-au propus diferite soluții, multiple soluții de eliminare a acestor nereguli. Din păcate, punerea în aplicare a acestor măsuri nu se face întotdeauna în mod corect. S-au propus noi instrumente, însă acestea nu sunt întotdeauna uh, realizate la timp. Și în cazurile negative, reacția nu este suficient de rapidă și nici informațiile furnizate nu sunt suficiente. Uneori chiar uh, lasă de dorit colaborarea între instituții. În încheiere, vreau să vă rog să răspundeți la trei întrebări și anume mă adresez comisiei. La articolul 27, alineatul 3, din directiva 2010-24, cu privire la anumite cheltuieli fiscale și uh, diferite măsuri. Uh, vizează diferite măsuri pe care trebuie să le ia Parlamentul și Consiliul European. Și una și cealaltă dintre aceste instituții trebuie să facă un raport cu privire la punerea în aplicare a acestei directive. La 1 ianuarie 2012, această directivă a intrat în vigoare și ne așteptam să primim un raport la 1 ianuarie 2017. Aș vrea, aș vrea să știu de ce nu a apărut acest raport. În ce etapă a realizării raportului vă aflați și când ne, îl veți putea prezenta? A doua întrebare. Doamna comisar Gheorgheva, la ultima sa reuniune, a spus că până la sfârșitul lui 2016 munca va fi terminată în ceea ce privește uh, instituția pachetului european. Cât mai aveți până la funcționarea reală a EPO? Și a treia întrebare, în uh, comunicarea adresată de Comisie Parlamentului European, Consiliului, din 6 uh, iunie 2012, Comisia a declarat că raportul privind combaterea neregulilor va fi publicat periodic. Primul raport a apărut în februarie 2015. Uh, Când îl putem aștepta pe următorul? Mulțumesc. Mulțumesc. Acum o să ascultăm ce au de spus raportorii din umbră și colegii și apoi Olaf uh, la sfârșit dacă doresc să intervină și în fine comisia. Primul raportor din umbră, domnul Ali care dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, doamna raportor, Stimați colegi, vreau să vă felicit pentru raportul noastră care acoperă o chestiune atât de importantă pentru organizație internațională cum e Uniunea Europeană. Efectele crizei economice și financiare recente încă nu au fost depășite. Unele consecințe legate de declinul în încrederea cetățenilor europeni față de instituții se vede, ceea ce mărește foarte mult rolul protejării intereselor financiare ca fiind unul dintre cele mai importante mijloace de a reface această încredere. Am uh, câteva chestiuni din raport care sunt importante pentru a atinge principalul obiectiv, numărul total de nereguli identificate de Comisie și statele membre crește semnificativ pentru al doilea an consecutiv. Ce nu e clar în ce măsură statele membre sunt răspunzătoare. E o consecință a <clears throat> controlelor mai bune, a cheltuielor mai mari sau o creștere doar a activității frauduloase? Răspunsul la această întrebare e important pentru a avea o mai bună activitate preventivă pentru planificare. În al doilea rând, numărul de nereguli, atât pe partea de venituri cât și pe partea de cheltuieli din buget, sunt la fel de importante. Din acest punct de vedere, măsurile antifraudă întreprinse atât de instituțiile Uniunii Europene cât și de statele membre ar trebui să se concentreze pe, altele, pe ambele dimensiuni ale bugetului. În al treilea rând, se asigură mai bună parte de venituri pentru a aplica politici mai solide, dar menținând neregurile de la cheltuie sub control, ceea ce ar mări credibilitatea instituțiilor. În al treilea rând, o abordare de perspectivă care să sprijine combaterea generală a fraudei e implementarea unui buget uh, concentrat pe strategii legate de rezultate. În același timp, eficacitatea costurilor ar trebui să fie urmărită în procesul proiectării și implementării sistemului de management și control. Strategii de control ar trebui să se concentreze în special pe domeniile de risc mai mare. Astfel, controlul nu ar impune o povară excesivă administrativă asupra beneficiarilor și ar putea să sprijine atingerea rezultatelor scontate. Un echilibru just între control și dorința de a nu descuraja beneficiarii ar trebui să se implementeze. În concluzie, vreau să subliniez importanța eforturilor pe care le depun atât Comisia Europeană cât și statele membre în uh, apărarea intereselor financiare ale Uniunii. Când vorbim despre fraudă, ar trebui să fim conștienți că toate cazurile care au atras atenția publicului au uh, dăunat uh, imaginea Uniunii Europene. <clears throat> Mecanismele de corecție și de prevenție, acțiunile serviciilor Comisiei de aparat, bugetul european de cheltuieli legale sau uh, de nereguli legate de venituri sunt indispensabile pentru a avea rezultate favorabile în combaterea fraudei. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul De Jong are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul colegei noastre este unul pe care îl salut, e foarte bun, complet, cu recomandări bune. O sprijin pe doamna raportor, în special atunci când afirmă la alineatul 4 că e foarte ciudat să vedem că Comisia încă n-a prezentat uh, Parlamentului o evaluare legată de recuperarea creanțelor legate de taxe, alte <clears throat> um, obligații, în mod similar observ la alineatul 36 Comisia nu și-a ținut cuvântul de a publica un raport anticorupție european din 2 în 2 ani și trebuie să spun că și mai mult și ceva și mai negativ am observat că fosta vicepreședinte Gheorgheva a spus că nu va prezenta un raport nici măcar de progres sau niciun document care să explice de ce sunt niște întârzieri atât de mari, de substanțiale. <clears throat> Nici măcar asta n-am primit. Sau dacă a apărut, eu nu l-am văzut. În ce privește raportarea, comisia are multe de explicat și raportul acesta se concentrează pe aceste aspecte. Mai e o altă chestiune pe care am tratat-o și anul trecut când am discutat uh, raportul anual legat de apărarea intereselor financiare de Uniunii și anume neregulile legate de achiziții publice. Comisia știe de ele și mă bucur să văd că în raportul ei Comisia afirmă și ea că e îngrijorată în legătură cu neregulile care ar putea să reprezinte potențial cazul de fraudă și pe care nu le raportează statele membre. <clears throat> Sunt de acord că e ceva important pentru Comisie, dar încă n-am uh, auzit de acțiuni concrete pe care să le întreprindă Comisia pentru a se asigura că nu o să mai vedem pe mai departe acest gen de informații lipsă, ca să spun așa, din partea statelor membre. De ce spun asta? În special pentru că rețeaua academică universitară împotriva corupției, s-a observat că în contextul achizițiilor publice corupția e o problemă reală care nu poate fi combătută cu succes decât dacă există o transparență de plină cu achizițiile guvernamentale. Știm că Comisia lucrează cu e-procurement, cu achizițiile electronice, dar trebuie să se pună capăt acestor fraude. Și în fine, sau nu chiar în fine, dar ceva legat de vama, pot să spun că sunt de acord cu atenția acordată de comisie domeniului vamal și recomandării că ar trebui să facilităm activitatea firmelor care recurg la organele vamale. În Porto Rotterdam am văzut că se adoptă multe măsuri pentru a accelera manevrarea acolo, bazată pe analize de risc, astfel încât unele containere vin fără niciun control, dar trebuie să recunoaștem că, din păcate, din nou, doar în ultimele câteva luni, am avut aproape trei sau trei cazuri majore de corupție în portul Rotterdam. Unii care au spus containerul ăsta nu trebuie verificat, deci l-au pus pe canalul greșit, ca să spun, fără niciun control, deși ar fi trebuit să fie controlat și asta se leagă de crima organizată în acea privință. Deci cred că e o recomandare foarte bună din partea Comisiei, dar înseamnă de asemenea că trebuie să implementăm recomandarea respectivă, având mai multe informații legate de modul în care Comisia va face asta. Și acum ultima observație. Mă bucur de atenția acordată de către Comisie și de către domnul raportor celor care trag semnalul de alarmă. Dar uh, e îngrijorătoare situația acestora din interiorul instituțiilor Uniunii Europene. <clears throat> E nevoie de mai multe acțiuni pentru a-i apăra pe cei care trag semnalul de alarmă din interior. <clears throat> Deci aș vrea să existe o recomandare care să corespundă cu raportul meu din proprie inițiativă sau ceva asemănător. Și cam asta aveam de spus, domnule general. Sprijin în general foarte mult proiectul de raport așa cum l-a prezentat colegul. Mulțumesc, domnul Benedek. Mulțumesc. Mai întâi vreau să oferi și pe doamna raportor în legătură cu proiectul de raport, care e o bază excelentă pentru munca noastră împreună. Sunt de acord cu colegul de Ion că e o bază foarte bună pentru activitatea în continuare. <clears throat> M-a bucurat în special secțiunea concretă legată de cei care trag semnal de alarmă. E foarte important, deși cred că această parte ar putea să fie consolidată oarecum, făcând un apel la comisie să propună o directivă de largă acoperire, ceva fezabil, după cum s-a propus în raportul domnului de Jong, <clears throat> cu un limbaj mai ferm, mai hotărât în acest apel. M-a bucurat de asemenea și faptul că s-a menționat raportul anticorupție, la care s-au referit și colegii care au cuvântul înaintea mea. O altă chestiune importantă și cred că ar trebui să solicităm explicații din partea Comisiei de ce raportul anticorupție tot n-a fost prezentat și n-a ajuns pe masa Parlamentului European. Pur și simplu nu pot să înțeleg așa ceva și cred ar trebui să arătăm clar că este de neacceptat pentru Parlament acum că E o întârziere de aproape un an cu raportul respectiv și cred că e ceva ce ar trebui să <clears throat> precizăm cât se poate de direct în raport. Un al treilea element foarte important și figurează în raport includerea chestiunii TVA și a fraudei în materie de TVA. Uh, mă bucur să aud că sunt sau vor fi progrese din partea Comisiei și, de asemenea, Vă mulțumesc că menționați faptul că nu s-a dat curs recomandărilor legate de OLAF. Uneori e o problemă gravă în unele state membre. Sunt doar câteva puncte pe care ni le-a mai lăsat doamna raportor de care să ne ocupăm noi. Permiteți-mi să menționez patru subiecte care nu figurează în raport și m-aș bucura să le văd în interiorul lui. Mai întâi, <clears throat> ceva legat de date. Cred și de mai multe ori s-a discutat în această comisie că statele membre nu furnizează date la, credibile la timp, nici unele altora, nici comisii. La nivelul Uniunii Europene e un domeniu în care Comisia ar trebui să fie cât mai activă, să oblige statele membre să furnizeze date credibile și la timp. De asemenea, cred că e nevoie ca Comisia să aibă acces la Eurofis date pentru mai bun control și pentru a le permite îmbunătățească schimbul de date cu statele membre. A doua chestiune se referă la corupție. Indexul de corupție în ultimii ani, raportul PIF la care am fost raportor, am căzut de acord și ne-am referit la chestiunea corupției, indicelui corupției și, din câte știu, mesajul din raport a ajuns la comisie. <clears throat> Sunt unele activități preliminare sau pregătitoare legate de un posibil indice al corupției și m-aș bucura dacă asta s-ar putea menționa în raport pentru a cere Comisiei Europene să accelereze eforturile. de a avea o metodologie exactă pentru un indice al corupției. Pentru că e important să se măsoare situația exactă din statele membre și să reflectăm dacă există îmbunătățiri. A treia chestiune, poate ceva unde n-am fost de acord cu toții anul trecut, ceva legat de schema de sprijin pentru jurnaliștii de investigație. Până anul trecut a fost un proiect pilot convenit din bugetul Uniunii Europene pentru 2017 a fost sprijinit de Comisie pentru că găsit soluția adecvată, cum să îi menținem independenți pe ziariști, deși primesc finanțare europeană printr-o organizație intermediară pentru distribuirea banilor. Institutul din Leipzig pentru libertatea mass media. Cred că e o soluție bună, echilibrată. Putem da în continuare bani ziariștilor fără să influențăm direct din partea instituțiilor europene munca lor uh, jurnalistică și aș vrea să o rog politicos pe doamna raportor să se gândească la menționarea uh, proiectului pilot privind jurnalismul de investigație care a fost acceptat de către Comisie și Parlament ca urmând să se efectueze în anul 2017. Al patrulea și ultim punct se referă la parchetul european, EPPO, doar ca să precizez că după discuții lungi și dificile de ani și ani în șir, se pare că parchetul european e un eșec și că nu e nicio garanție că va exista o schemă obligatorie legată de parchetul european care se înființeze pentru că unele state membre se opun și rezistă, refuză să accepte parchetul european, ceea ce mi se pare un precedent extrem de periculos dacă <clears throat> se întâmplă. Și cred că aici ar trebui să spunem foarte clar că pentru a avea un instrument eficace pe măsură care să combată corupția în anii în care se aplică fonduri europene, un parchet european puternic și obligatoriu este o necesitate și că nu putem trăi fără acesta. Mulțumesc. Mai am doi vorbitori. Doamna Așa. Hvala za besedo, predsedujoči. Hvala tudi poročevalki. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și raportoarei, doamnă Pitera, pentru acest raport atât de detaliat, atât de important. Ne aflăm în momentul în care Uniunea Europeană se confruntă cu o criză de amploare, lucru care duce, bineînțeles, la pierderea încrederii cetățenilor în proiecturi și instituțiile europene. Iată de ce o gestiune răspunzătoare a fondurilor europene este cu atât mai importantă și combaterea fraudei în, pe temeiul um, raportului de descărcare de gestiune în ceea ce privește gestionarea TVA în statele membre. În 2014 s-a înregistrat o pierdere a TVA de 159,5 miliarde de euro. E vorba de o pierdere enormă de fonduri care ar fi putut uh, să fie folosită pentru locuri de muncă și pentru creștere. Dacă e să combatem uh, frauda TVA în mod eficaț, avem nevoie de măsuri rapide și eficace ale Comisiei și de colaborarea statelor membre. Salut, prin urmare, planul de inițiativă pentru TVA pe care Comisia l-a prezentat anul trecut. și unde se prevede o modernizare a sistemului TVA în Uniunea Europeană. Cred însă că mai e mult loc pentru îmbunătățiri. Dacă luăm sistemul actual al TVA, care este unul fracturat, dacă nu îl simplificăm, pentru că presupune un efort administrativ considerabil pentru IMM-uri. Fără simplificare nu vom fi mai eficace în ceea ce privește colectarea impozitelor și evitarea fraudei. Constatăm de asemenea că cooperarea administrativă între statele membre nu funcționează în mod eficace. Comisia Europeană ar trebui să controleze mai bine acest uh, acord care guvernează asistența de asemenea, să gestioneze mai bine schimbul de informații între entitățile administrative și entitățile de aplicare a legii pentru a accelera acest schimb de informații, trebuie să consolidăm rețeaua Eurofisc. Pentru că precizia și rapiditatea informațiilor vor fi îmbunătățite în acest sens. Avem nevoie de măsuri comune și modele foarte clare pentru acest schimb de informații. Suntem de asemenea de, um, suntem îngrijorați referitor la Europol. Se pare că acolo au existat înțelegeri criminale care au dus până la, la pierderi de 40 până la 60 de milioane de euro anuale. Conform estimărilor, există um, acorduri comerciale care chiar au fost, care s-au pierdut în proporție de 80% în Europa. Iar frauda de tip carusel nu provoacă pagube doar pentru statele europene, ci duce și la distorsionarea concurenței. Este important așadar să existe un uh, flux de informații îmbunătățit în ceea ce privește impozitarea companiilor multinaționale. Aici cred că putem face un pas înainte și aș dori ca Comisia să-mi spună ce măsuri suplimentare vor fi puse în aplicare pentru a intensifica combaterea fraudei în sectorul TVA și pentru a îmbunătăți sistemele TVA în Uniunea Europeană. Domnul Ialc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să insist asupra unei îngrijorări formulate în raport la aliniatul 41 și de altfel formulată de colegul de Young, adineori. La aliniatul 41 și în baza acestuia aș dori să rog Comisia să-mi explice motivele principale pentru care statele membre nu dau curs cazurilor uh, presupuse de fraudă aduse uh, la interesele economice ale Uniunii Europene semnalate de OLAF. În um, acest plan de intervenție în sectorul TVA se spune fie prea mult, fie prea puțin. Cred că e nevoie de o serie de precizări suplimentare. În primul rând, să știm exact care este numărul de cazuri vizate. O precizare cantitativă, așadar. În al doilea rând, despre ce volum presupus de fraudă vorbim în uh, euro. Uh, dacă e vorba de sute de mii de euro, de milioane de euro sau de sute de milioane de euro. Și să știm dacă există elemente mai specifice referitoare la țările fruntașe în domeniu. Mă refer aici uh, îndeosebi la Franța. Mulțumesc! Haideți să-i dăm unui coleg de la OLAF uh, ocazia de a își aduce aportul la această dezbatere. Okay. <laughs> Here. Now it works. It was hidden by a paper. I uh, Da, l-am găsit. Uh, în sfârșit, documentul se pierduse sub o hârtie. Îmi cer scuze. Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat uh, cuvântul ca reprezentant al uh, OLAF și Comisiei. Aș dori să-i mulțumesc îndeosebi doamnei raportor pentru acest raport atât de amănunțit care analizează o serie de aspecte deosebit de relevante în lupta împotriva fraudei. Aș dori de asemenea să mulțumesc deputaților și membrilor Comisiei de Control Bugetar pentru toate întrebările. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să încep abordând un prim punct care cred că a fost ridicat de asemenea de domnul Ali și de către raportoare, care reprezintă un punct unde poate există o mică neînțelegere, totuși un punct important care se referă la numărul și sumele neregulilor și, să spunem așa, statisticile tendințelor aferente. Când am citit proiectul dumneavoastră de raport, am avut senzația că, doamna raportor, dumneavoastră considerați că acolo unde se înregistrează o majorare a neregulilor ar putea să fie un lucru care să fie considerat negativ, iar pe de altă parte, unde se înregistrează o scădere a raportării neregulilor, ar putea să fie un semn favorabil. Iată cum am înțeles noi. Cred însă că are ieșit și în urma observației domnilor Ali că lucrurile sunt mult mai complexe. Există, bineînțeles, multe elemente în spatele tendințelor pe care le-am prezentat, în spatele raportului PIF. Doream să vă dau câteva exemple. Știți care e natura ciclurilor de cheltuieli, e vorba de o natură multianuală, cu alte cuvinte, la sfârșitul unui uh, program, atunci când statele membre raportează numărul neregulilor înregistrate, acesta, bineînțeles, sporește. Pentru că e vorba de o perioadă îndelungată. Uneori există și circunstanțe specifice, de pildă în acest an, pentru raportul 2015, Irlanda și Spania și-au majorat uh, raportarea pentru că și-au intensificat raportarea pentru, uh, raportarea pentru că au înregistrat mult mai multe nereguli. De multe ori e vorba de resursele proprii, partea de, venut, de venituri așadar. Dacă înregistrați, de pildă, um, reducere în personalul uh, vamal al autorităților statelor membre, atunci se poate uh, că numărul neregulilor raportate scade de asemenea. Cred că este de asemenea important să semnalăm acest lucru. Alte state membre folosesc uh, în mod progresiv acele instrumente de IT pentru analiza de riscuri, folosesc sistemul Arachna, care se concentrează asupra elementelor de risc, după care uh, raportează tot mai multe nereguli, lucru care nu este neapărat rău în sine, pentru că în acest fel statele membre au posibilitatea de a corecta neregulile. Noi uh, monitorizăm în ansamblu aceste tendințe și scăderile înregistrate Aș putea să vă spun că, de asemenea, colegii și colegii din stânga vă stăm întotdeauna la dispoziție, dumneavoastră, asistenților, pentru a explica metodologia noastră. Cred că este foarte important. Putem organiza și o întâlnire tehnică, dacă vreți. A fost așadar un punct important, o precizare importantă pentru noi. Dacă sunteți de acord, aș dori de asemenea să răspund la o serie de întrebări în primul rând, uh, doamnă raportare, vorbați de directiva 2010 din 2004. Pot să vă spun la ce să vă așteptați și am primit uh, această informație de la directorul general Taxud și anume, puteți să vă alin- uh, reflecte aliniatul 27, articolul 27, în cer scuze, aliniatul 3, și anume Comisia dorește să publice un raport de evaluare în prima jumătate a anului 2017. Așadar, acest raport ar trebui să fie publicat uh, destul de repede în lunile care urmează. În continuare, o întrebare din partea domnului De Jong. O altă observație ridicată de o serie de membri s-a referit la, la raportul anticorupție și eu tocmai am aflat în cadrul acestei întâlniri, și anume că prin vicepreședintele Timmermans a trimis pe 25 ianuarie o scrisoare președintelui Comisiei Libe, precizând că Comisia va urmări pe alte căi raportul anticorupție din 2014. Nu vor mai exista așadar raport, rapoarte asemănătoare, ci Comisia se va concentra asupra semestrului uh, european. Nu am parcurs scrisoarea, însă a fost trimisă președintele, președintelui Comisiei Libe. I fully agree uh, with, uh, with you. Aș fi de acord cu dumneavoastră că e vorba nu doar de cheltuieli, ci să vedem și ce se întâmplă cu partea de venituri. Ca director de politici la OLAF acordă o atenție tot mai mare acestui domeniu să nu scăpăm din vedere să combatem și frauda legată de venituri. Un alt uh, aspect la care vreau să mă refer și menționat de domnul de Young, ceva legat de achizițiile publice, într-adevăr, una dintre chestiunile cele mai riscante sau domeniile cele mai expuse riscului de fraudă și nereguli. Vreau să vă spun că noi la OLAC lucrăm <clears throat> și conlucrăm foarte strâns cu statele membre și tocmai am auzit de la domnul Mișni că va fi un seminar în această săptămână pentru a elabora anumite um, linii directoare, niște orientări, cum să se combată frauda la nivelul autorităților de resort. Deci acordăm o atenție deosebită acestui domeniu. Și verific acum cu cei care trag semnul de alarmă un subiect foarte important și pentru comisie, <clears throat> care evaluează în prezent nevoia și posibilitățile de a avea acțiuni mai largi pentru a elabora legislație în acest domeniu, dar știți că nu e ușor, probleme cu baza legală și așa mai departe. Și Still one point I wanted uh, to, to mention. Și mai doream să menționez și alte elemente. Um, cur, cum se dă curs recomandărilor Olaf, menționat de doi membri ai Parlamentului. Poate că știți că după schimbul de păreri cu instituțiile și cu Olaf la începutul lui decembrie, am promis să trimitem o analiză a recomandărilor uh, judiciare și directorul nostru general a trimis acesta coordonatorilor grupurilor politice vinerea trecută, deci e ceva cam proaspăt, spunea vorbitoare. <clears throat> Ar trebui să subliniem că noi am analizat cum s-a dat curs recomandărilor judiciare în autoritățile judecătoși din statele membre pe temei de clasare sau de respingere. E greu de spus, statul cu tare face așa și celălalt face altceva. Nu practicăm uh, această metodă de a cu degetul pentru a face pe cineva să-i se facă rușine. Dar să nu credeți că nu dăm curs recomandărilor uh, judecătorești, pentru că o facem. Un ultim aspect legat de parchetul european, EPPO. Știți că <clears throat> Comisia dorește un uh, procuror european independent, puternic, dar poate știți că va fi vorba doar de cooperare intensificată pentru că mai multe state membre, începând cu Suedia, nu vor participa la parchetul european ceea ce aș spune că este deloc ușor. Și Polonia și Ungaria au declarat că nu o să adere la pachetul european. Nici Italia nu e foarte fericită, ar dori un text mai ambițios. Rămâne de văzut până la urmă care vor fi etapele următoare. Procedura legată de cooperare intensificată o să se declanșeze și în numele Comisiei on behalf of the Aș spune că, desigur, că vrem un parchet european cu cât mai multe state membre la bord, cu putință, cât mai rapid cu putință, desigur, dar și cu un text cât mai bun posibil. Și e greu de realizat, dar în ce ne privește pe noi de la Comisie, noi vom depune tot efort. Mulțumim, doamnă Hoffman. În fine, doamna raportor, să tragă unele concluzii. Is it, is it important? Chiar e important? Yeah. Is it short? E și scurt, dacă e și important, și, da, e și important și scurt. Am dorit să spunem Comisia de Control Bugetar să-l rugăm pe domnul Timmermans să o trimită nu numai Comisiei Libe, ci și nouă la Comisia de Control Bugetar. E responsabilitatea noastră și vreau să rog secretariatul să ne comunice informațiile și membrilor comisiei. <clears throat> Bun, o să notăm acest lucru. Doamna Pitera, în încheierea dezbaterii. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile foarte valoroase. Văd că uh, lucrul la acest raport va fi foarte interesant și uh, mă bazez pe dumneavoastră. Thank you very much. That was short. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte succint. Termenul limită pentru amendamente, 28 februarie. Sunt ultimul punct, le mulțumesc tuturor colegilor că au rămas atât de târziu. Diverse și alte ședințe sunt pe lista colegului meu excesiv de pedant. S-a încheiat aici. Încă o dată mulțumiri.